Good morning. Bună ziua. Sunt uh, extrem de încântată să vă întâmpin astăzi la Comisia PETI și, bineînțeles, un salut călduros uh, oaspeților noștri. Avem aici o audiere publică în ceea ce privește transparența, libertatea de informare în instituțiile europene, un subiect extrem de important pentru noi, pentru Parlament și aș începe cu niște informații de ordin practic, dacă îmi permiteți. În primul rând, m-aș adresa Departamentului Policy, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce a făcut. De asemenea, vreau să vă spun că avem interpretare în toate limbile oficiale ale UE, cu excepția limbii estoniene, finlandeze, lituaniene, portugheze, slovenă și slovacă. Și nu uitați că suntem prezenți și pe internet și toate intervențiile vorbitorilor și participanților vor fi înregistrate. Așa cum am spus, transparența, libertatea de informare, accesul la documente reprezintă o tematică deosebit de importantă pentru cetățeni, pentru că este legată direct de modul în care funcționează democrația noastră. Ca și participați la procesul de luare a deciziilor, suntem cu toții conștienți de cât de importantă este o bună informare pentru cetățeni într-un sistem din ce în ce mai complex. Intrarea în vigoare a regulamentului 1049 per 2001, care um, propune registrele publice ale agențiilor uh, UE pentru cetățeni a deschis acestora accesul la aceste documente. Tratatul de la Lisabona, de asemenea, pune accentul pe o luare de decizie deschisă, pe participarea cetățenilor și pe transparență. Și foarte multe cereri au parvenit în acest sens, cereri de informare de la cetățeni. Pentru a ști mai bine, vor să știe mai bine cum legiuim cum luăm deciziile și iată și de ce și Curtea de Justiție Europeană a pus uh, la punct o jurisprudență interesantă în ultimii ani. Comisia noastră a primit mai multe petiții unde cetățenii se plâng de lipsa de transparență pe plan național cât și pe plan european, mai cu seamă în domeniul uh, protecției mediului. Cu toate acestea, anumite negocieri în context european, european um, care au loc deci în instituții, între instituții și autoritățile naționale, acestea uh, sunt totuși uh, confidențiale. Ele trebuie echilibrate cu nevoia de a informa cetățenii. Astăzi avem invitați extrem de bine calificați care ne vor spune cum stăm cu procesul de luare a deciziilor transparent și eficace, cu respectarea libertății de informare a cetățenilor, toate acestea într-un context extrem de complex. Sper că vom avea cu toții o dezbatere interesantă și fructuoasă. Acum dau cuvântul primilor doi vorbitori, profesorul Curtin, profesor de drept european la Institutul European de la Florența, precum și la Universitatea din Amsterdam, și profesorul Päivi Leino Sandberg, profesor de drept european la Helsinki. Ei ne vor prezenta rezultatul cercetărilor comune comandată de către Departamentul de Politici C, cât privește deschiderea, transparența și dreptul de acces la documente în Uniunea Europeană. Profesor Curtin, ați venit, aveți cuvântul, 15 minute împărțiți cu colegul dumneavoastră și aveți cuvântul. Doamna președinte, stimați uh, membri, dacă îmi permiteți, vreau să mulțumesc pentru această ocazie care mi se uh, dă astăzi pentru a contribui la analiza acestui subiect, un subiect pe care atât eu cât și profesorul Curtin l-am analizat de câțiva ani încoace. E vorba de, și de un subiect de mare actualitate, într-adevăr, Tratatul de la Lisabona, dorea să se concentreze mult pe democrație, transparență și îmbunătățirea accesului cetățenilor la documente. Iată de ce este un moment propice pentru a trage linie, pentru a face un bilanț cât privește ceea ce s-a întâmplat din 2009 încoace și un raport complet e, nu este un lucru uh, simplu de făcut în acest context. Uh, am analizat jurisprudența Curții de Justiție din acel moment încoace, din 2009, legând restul jurisprudență de regulamentul pe care l-am menționat, menționând ce merită să fie actualizat și punând accentul și pe anumite disfuncționalități ale sistemului pe care le-am constatat. Eu dau cuvântul profesorului Curtin, care va vorbi despre provocările actuale, subiecte pe care probabil Parlamentul poate să le preia Uh, anumite recomandări, așadar, pe care noi le facem în cadrul acestui curs, um, acestui raport. În primul rând, uh, m-aș referi la regulamentul 1049 per 2001. Analiza noastră arată că acest regulament este depășit. Știm că el are deja 15 ani, bineînțeles, și există multă jurisprudență privitoare la interpretarea acestuia dar nu a fost actualizat de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și știm de ce, pentru că negocierile aici au fost blocate timp de mulți, mulți ani. Iată de ce noi considerăm că și propunerea Comisiei din 2008 este la rândul său foarte depășită. Analizând jurisprudența, observăm că Curtea de Justiție a dat o serie de hotărâri pozitive mai ales în domeniile legislative. Există însă elemente principale din acest regulament care nu au fost abordate de jurisprudență, ceea ce înseamnă că e greu să implementezi acest regulament așa cum trebuie. Unul dintre aceste aspecte se referă la conceptul de interes public, care este un element principal din acest regulament și se referă la situațiile în care se poate acorda accesul chiar dacă anumite interese pot fi uh, primejduite. Observăm că în uh, jurisprudență problema interesului public a rămas extrem de vagă și e foarte greu să se circumscrie acest interes public, că e vorba de fondurile europene, că e vorba de sănătatea populației, că e vorba de subiecte constituționale. Deci interesul public ca și problematică trebuie să fie redefinit, ă, trebuie să fie abordat pentru că poate face obiectul unor speculații. Un alt lucru se referă la acele excepții obligatorii, pentru că regulamentul se bazează pe două tipuri de excepții. Unele sunt obligatorii, acestea cer instituțiilor ca întotdeauna sau sistematic să refuze accesul în cazul în care există acest interes pus în pericol. Uh, și aici vedem că interesul publicul, public trebuie uh, revăzut, mai ales când e vorba de relații internaționale sau de protecția datelor și aici profesorul Curtin va analiza și preciza niște lucruri. Un alt aspect, tot așa, care decurge din jurisprudență, este accesul la propriile dosare. Nu vorbim aici despre accesul publicului, ci dreptul unei persoane de a-și accesa propriile informații care există în dosarele pe care le deține instituția. Și aici, bineînțeles, ne gândim la Carta Drepturilor Fundamentale și la o bună administrație. Dacă ne uităm la ce jurisprudență decurge din 1049-2001, vedem că multe dintre acestea nici nu vizează accesul publicului la documente, ci pur și simplu sunt oameni care își caută propriile date și informații în dosarele deținute de către instituții, ceea ce înseamnă că accesul la propriile dosare nu merge așa cum ar trebui. Și este ceva ce trebuie să fie abordat de către instituții în mod separat de preferință în conjuncție cu eforturile de bună, o mai bună administrare și deci în cadrul procedurilor administrative. Modul cel mai simplu uh, în care vedem că regulamentul este depășit se referă la perimetrul instituțional pe care acesta îl trasează. Deocamdată el vizează numai inițiativele Consiliului și ale Comisiei. Având în vedere tratatele BCE și Curtea de Justiție obțin un uh, statut special. Tratatul spune că regulamentul li se, li se aplică numai în acele sarcini administrative. Este vorba de o limitare, o restrângere care poate că nu poate astăzi să mai fie justificată în Europa actuală. Noile sarcini încredințate BCE-ului înseamnă că nu avem de ce să mai acordăm aceste instituții, aceste excepții atât de generoase, pentru că astăzi BCE-ul nu face numai să monitorizeze politici, este mult mai implicat în alte lucruri. Și o altă concluzie uh, mai este că și Curtea de Justiție este de asemenea liberă să refuze orice fel de acces, nu este deloc uh, vizată de acces și asta când vine vorba de audierile sale sau de documentele din cauzele sale și bineînțeles că există niște drepturi care pot fi contestate în lumina drepturilor fundamentale. Există două inițiative actuale pe care analizează Parlamentul actualmente, inițiativele Consiliului care vizează Eurojust, just, și EPO. Aici uh, Consiliul iară vine și propune um, aceste excepții obligatorii și atot cuprinzătoare pentru Eurojust și pentru viitorul oficiu sau birou al procurorului uh, parchet european. Și aici nu mi se pare justificat să acordăm acestor două instituții uh, posibilitatea de a refuza sau de a nu a da acces deloc la informații. Însă există și multă jurisprudență pozitivă uh, care produsă de către curcă, e vorba de avizul serviciului juridic, de pozițiile statelor membre, niște hotărâri și foarte bune, însă bineînțeles că statele membre nu au tot timpul posibilitatea de a le aplica. Și asta unori din cauza pur și simplu unei probleme cu regulamentele de aplicare sau de procedură. Problema, de pildă, cu avizele serviciului juridic este că acestea nu sunt făcute public în mod regulat, deși sunt de foarte bună calitate. O altă problemă, documentele din dialogurile trilaterale, dar și studiile de impact. de către comisie, în fazele precoce ale procesului legislativ, tribunalul a declarat recent că ar fi bine ca acestea să fie vizate de o prezumție generală de confidențialitate, suntem îngrijorați de această tendință, pentru că vorbim aici despre un stadiu al uh, procesului legislativ deosebit de important, uh, cel din Amonte, în care Comisia propune etc. În sfârșit, chestiunea dialogurilor trilaterale este importantă aici ea se referă sau e legată, bineînțeles, și de cauzele pendinte. E vorba de celebrele documente pe patru coloane și asta având în vedere că și pozițiile Consiliului și părțile de compromis în mod regulat nu sunt uh, date spre acces publicului. Având în vedere aceste proceduri ne întâlnim, ne întrebăm ce mai rămâne din transparența acestor la documente, având în vedere că atâtea părți din aceste documente sunt, de fapt, interzise publicului. Și apoi ne mai întrebăm în acest context ce înseamnă documente de la Parlament. Pentru că există o serie de astfel de documente produse de Parlament care nu intră în perimetrul uh, regulamentului 1049, pentru că E vorba de modul în care ele sunt înregistrate astăzi. Și dacă Parlamentul ar face curat aici, cred că ar putea să dea un exemplu foarte bun. În sfârșit, documentele administrative. Tot așa o chestiune de mare actualitate, care se leagă mai cu seamă de acele prezumții sau premize generale care sunt uh, propuse aici. Tribunalul a pus uh, la dispoziție o astfel de jurisprudență care, după părerea noastră, deviază de la principiile regulamentului. În aceste domeniu avem o serie întreagă de documente care nu pot fi accesate din start pe baza acestor uh, general presumptions, aceste premize generale, foarte multe documente. Și ideea este că aceste documente practic nu pot să fie făcute publice și, bineînțeles, consecințele sunt importante. Bineînțeles că funcționarii pot să își pună întrebarea uh, privitor la documentele pe care ei le, le, le redactează, dar știind că niciodată nu vor fi făcute publice, asta, bineînțeles, ridică niște semne de întrebare. Aceste premize sau prezumții generale sunt extinse astăzi către domenii cum ar fi proceduri pilot europene sau studii de impact, ceea ce e îngrijorător pentru că ele presupun și participarea statelor membre. E vorba de, până la urmă, documente care la un moment dat au fost făcute publice în statele membre și când ajung la comisie și sunt uh, îndosariate, uh, devin inaccesibile și confidențiale pentru că intră în la acest capitol este foarte clar că în țările scandinave care sunt în fruntea acestor tendințe de liberalizare a accesului la documente și acolo unde documentele au fost inițial publice și apoi vin la comisie și sunt secrete, asta pune mare problemă. Dau cu, cu, cuvântul colegei mele în continuare. Points to Mulțumesc, Ivy. Am să adaug și eu uh, câteva comentarii pe lângă cele spuse și am să subliniez importanța câtorva elemente uh, din raportul nostru. În primul rând, Aș vrea să mă opresc un pic la protecția datelor și, de asemenea, la problema relațiilor internaționale, pentru că ambele sunt uh, funcționale ca și excepții în ceea ce privește accesul la documente. Există destulă jurisprudență în ambele domenii iar, pe de altă parte, cred că, în special după tratatul de la Lisabona și de la intrarea sa în vigoare și după propunerile venite de la Comisie de modificare a regulamentului din 2008, cred că au avut loc uh, multe cazuri practice care au arătat în mod clar că regulamentul nu mai este potrivit nu mai este de actualitate, nu doar din punct de vedere legislativ, ci și din punct de vedere al practicii instituționale. Dacă ne uităm la protecția datelor, există o jurisprudență destul de învechită care este prezentată și în raportul nostru și care practic neagă accesul la informații din motive legate de protecția datelor pentru funcționarii publici. Noi considerăm că acesta este un exemplu de elemente care ar trebui să fie reanalizate în urma uh, ultimelor tendințe actuale. Iar pe de altă parte este un exemplu pentru a arăta felul în care funcționează instanța, neținând cont de toate celelalte evenimente. Iată de ce considerăm că e nevoie de o abordare mai globală care să se gândească la posibilitatea atingerii unui echilibru între accesul la documente pe de o parte și, bineînțeles, uh, protecția datelor care este esențială. Însă trebuie să existe și un concept de interes public atunci când e vorba de găsirea unui astfel de echilibru, care poate fi esențial atunci când vine vorba de protecția datelor pentru funcționarii care exercită sarcini publice sau care lucrează în instituții publice. Și aceasta ne aduce la întrebarea cine să echilibreze situația, e vorba de posibilitatea de a o face în instanță, în funcție de fiecare caz în parte, sau o altă alternativă ar fi, într-o abordare mai uh, globală și de natură legislativă, să se facă la nivel mai general, pentru că ar fi responsabilitatea democratică a legiuitorului european. Și tocmai așa se întâmplă, după cum știe foarte bine Parlamentul European, cu cu legislația pentru protecția datelor care s-a schimbat. Există acum un regulament foarte clar în acest domeniu și cred că problema reechilibrării uh, cu accesul la informații trebuie văzută tocmai în acest context, lucru care nu s-a întâmplat din câte știu eu. Acesta este doar un exemplu pe care vreau să-l dau. Bun, mă întorc acum la relații internaționale. Acesta este celălalt domeniu în care considerăm că trebuie să acordăm o atenție specială accesul la informații în contextul relațiilor internaționale, pentru că tratatul de la Lisabona a adus schimbări semnificative și din punct de vedere practic, de asemenea, după 2009. S-au înregistrat câteva schimbări la nivelul jurisprudenței, însă instanțele sunt limitate de felul în care este redactat regulamentul în sine și de faptul că relațiile internaționale reprezintă o excepție obligatorie. Tocmai de aceea, în raportul nostru, considerăm că ar trebui să se reanalizeze această situație, această excepție ținând cont de situația actuală și de importanța acordurilor internaționale, în special faptul că se negociază astfel de acorduri internaționale cu Uniunea Europeană, dar aceasta și pentru a ține cont de drepturile cetățenilor europeni, pentru că sunt domenii importante care sunt supuse relațiilor internaționale. Este vorba aici de o schimbare a mentalității față de felul în care, în mod tradițional, erau văzute relațiile internaționale în acest context este un element pe care doream să-l propunem ca și schimbare în mod specific. Și au existat, bineînțeles, cauze, după cum știți, chiar membrii acestui Parlament au venit cu anumite cazuri în instanță și uh, au trebuit să se vizuie pe regulile de acces la informații publice. Bineînțeles că această situație nu este satisfăcătoare și de aceea e nevoie de o analiză mai globală a situației în vederea revizuirii regulamentului. Asta nu înseamnă că uh, interesul public uh, trebuie să favorizeze întotdeauna accesul la documente. Din potrivă, uh, interesul public ar putea să protejeze confidențialitatea anumitor informații în anumite situații, însă trebuie să se găsească un echilibru și să existe niște instrucțiuni foarte clare. Deci nu înseamnă că um, suntem pentru o transparență totală și pentru orice situație. Aceasta ne aduce practic la concluziile noastre și la prezentarea principalelor elemente ale raportului nostru, și anume provocările cu care ne confruntăm și recomandări pe care le facem pentru viitor. așa cum arăta deja Paivi, există o situație neschimbată din punctul de vedere al revizuirii regulamentului accesului la documente, lucru care este complet nemulțumitor dacă ținem cont de faptul că situația legală s-a schimbat după tratatul de la Lisabona și dacă ținem cont și de practica instituțională care s-a schimbat. Deci există o adevărată nevoie urgentă pentru a revizui regulamentul asupra accesului la documente. Dacă acest lucru nu se întâmplă, responsabilitatea pur și simplu va reveni instanțelor într-o bună măsură, însă aceasta depinde de uh, cauzele care ajung în instanță, de cei care ajung până acolo și de răspunsul pe care îl dau instituțiile, cum prezintă aceste cauze în fața instanțelor și cât de convingători sunt pentru a merge mai departe. Și, bineînțeles, tribunalele nu pot în sine restructura sistemul uh, pentru că uh, puterea lor este limitată doar la anumite cazuri. Există, bineînțeles, niște principii generale care pot uh, ieși la suprafață, însă de-a lungul anilor ne-am dat seama că și în cazurile în care sentința este foarte clară, și am să vă dau un singur exemplu, uh, cauza Turco în ceea ce privește accesul la vizele legale ale instituțiilor, practic instituțiile nu aplică acel principiu și de fiecare dată se ajunge cu același tip de cauză în fața instanței. Bineînțeles, tribunalele pot fi alcătuite într-un fel sau altul și în funcție de situație pot câștiga sau nu. Situația nu este deloc uh, satisfăcătoare și acest lucru îl arătăm cu claritate în raportul nostru, pentru că există o adevărată responsabilitate democratică pentru legiuitor o responsabilitate care ar trebui să fie asumată ca atare, pentru că instanța nu poate înlocui uh, această competență. Deși ombudsmanul este adevărat că a lucrat uh, în mod excelent în acest domeniu, că există multe cauze cu reușită în domeniu, dar acestea nu pot înlocui un adevărat cadru legislativ care să fie potrivit situației actuale. Consider, prin urmare, că acesta este un element uh, cheie pe care îl recomandăm și vom uh, prezenta această chestiune și poate nu s-a spus destul de clar până acum sau nu destul de des, dar există anumite instituții cheie în Uniunea Europeană. Bineînțeles, ar putea exista un regulament uh, care să se refere la cele trei instituții și după aceea să se aplice mai pe larg altor agenții, iar uh, BCE-ul și Curtea Europeană de Justiție să fie, de exemplu, excluse, pentru că acesta, acest lucru se reflectă deja în tratat. Deci, practic, doar un tratat, o modificare a tratatului poate rezolva situația. Însă, ținând cont de uh, natura sarcinii, atât uh, Banca, Europeană, Banca Centrală Europeană cât și uh, curtea trebuie să țină cont de acest lucru. Bineînțeles că există și o nevoie de confidențialitate pentru anumite situații, însă aceasta trebuie să fie reconsiderată din punctul de vedere al felului în care au evoluat sarcinile acestor instituții și această nevoie de confidențialitate poate fi protejată prin excepții acordate în ceea ce privește accesul la documentele acestor instituții putem reveni la acest punct dacă va fi nevoie. Deocamdată mă opresc aici. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult um, ambelor pentru aceste um, comentarii care ne inspiră, pentru că, într-adevăr, în cadrul acestei comisii, unde am avut o cooperare foarte bună cu Ombudsmanul European, de altfel Uh, doamna O'Reilly a fost uh, prezentă astăzi aici și am ieri aici la comisia noastră și am dezbătut de asemenea despre aceste teme. Deci, câteodată uh, se fac și excepții pentru că așa suntem noi suedezii. Anul acesta am sărbătorit 250 de ani de deschidere după ce s-a adoptat legislația în ceea ce privește libertatea presei. Și un politician finlandez, pentru că Finlanda și Suedia la momentul acela erau o singură țară, erau un politician și preot în același timp, că toată este o combinație destul de interesantă și acest domn a făcut ca um, această legislație asupra libertății presei în 1766 să devină realitate. Este o excepție în Scandinavia și câteodată poate fi și o sursă de inspirație. Sperăm să fie așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea dumneavoastră și pentru faptul că ați fost directe și exigente față de noi și noi vom ține cont de aceste comentarii. Acum vreau să-l prezint pe domnul profesor Ionase Besol care este uh, membru al Comisiei pentru Convenția de la Arhus și uh, director la uh, Centrul de Politici pentru Mediu și va prezenta raportul, studiul făcut de Policy Department C în legătură cu participarea publică în luarea de decizii și accesul la justiție în domeniul mediului. Domnule profesor Rebeson, dragă Ionas, te rog, ai cuvântul pentru 10 minute. Madam Chair, thank you very much, members of the Parliament, for... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru invitația aceasta. După cum uh, vedeți uh, din titlu, eu uh, voi pune accentul pe chestiuni legate de mediu și, de asemenea, mă voi referi la legăturile între participare publică la luarea deciziilor și accesul la justiție. Aceste subiecte sunt interconectate, după cum veți vedea. Și e important să subliniem că acesta este un domeniu în care accesul la informație a fost dezvoltat destul de timpuriu și, de altfel, domeniul ecologic este unul de pionierat în acest sens. Este vorba, deci, de uh, tratate internaționale care combină noțiuni de drepturi ale omului și de, drepturi, uh, de drept al mediului. Acest uh, mix se reflectă în conținutul convenției și, de asemenea, în uh, mecanismele de revizuire pentru că sunt uh, create comisii de conformitate internaționale care pot fi uh, accesate, declanșate de uh, cetățeni obișnuiți. Am avut până acum 150 de comunicări din partea unor cetățeni, dar doar două intervenții din partea unor state. Punctul de plecare este acțiunea, de, declarația privind dezvoltarea din anii 90. Principiul 10 al declarației de la Rio, de la conferința ONU privind mediul și dezvoltarea, este de bază și uh, sigur că atunci când se adoptă astfel de declarații, nu se știe niciodată dacă vor uh, avea o durată de viață de două săptămâni sau de două decenii. Și această declarație, iată că a rezistat și mulți ani uh, de când a fost adoptată încă ne referim la ea. Chestiunile de mediu sunt reflectate atât în legislația UE cât și în Convenția de la Aarhus. O altă circunstanță importantă la începutul anilor 90 uh, a suplimentat aceste evoluții și e vorba de uh, schimbările um, din uh, Europa schimbările de guvernanță. Atunci au intrat în uh, arena internațională uh, acest tip de spații fără frontiere, cu circulație liberă transfrontalieră, într-un mod care nu se mai văzuse până atunci. Înainte de a vorbi despre convenție și de participarea publică și dreptul la informație, aș dori să subliniez unele dintre motivele acestei uh, evoluții. E important să ținem cont de situațiile naționale, situația UE și situația internațională și veți vedea motive um, în acest sens. Unele dintre ele le regăsim în preambulul Convenției de la Acus și în legislația UE. E foarte important ca participarea publică și accesul la informație să amelioreze protecția sănătății și a mediului. Astfel se iau decizii de o mai bună calitate. Deciziile sunt mai ușor puse în aplicare se dezvoltă de asemenea ideile de drepturile omului și se extind la noi state, ceea ce e foarte important. Se sporește și legitimitatea luării deciziilor, iar cei vizați pot fi implicați în procesul decizional și se promovează încrederea în autoritățile publice și uh, eficiența luării de decizii privind mediul nu este doar de formă și, de asemenea, dacă publicul participă, nu înseamnă că autoritățile au competențe reduse. Din potrivă, deciziile lor câștigă ca legitimitate. Și, per total, se uh, câștigă pe planul democrației mediului. Așadar, aș vrea să vă amintesc obiectivul Convenției de la Aarhus. Nu, aceasta nu are obiectivul de a crea drepturi. Nu are exact aceeași formulare, însă are o dimensiune a drepturilor uh, omului foarte importantă. Și prin garantarea acestor drepturi contribuie la posibilitatea de a trăi într-un mediu uh, adecvat pentru sănătate și bunăstare. Pe lângă faptul că stabilește standarde minime de acces la informație, de acces la justiție, această convenție stipulează principii și concepte importante care se reflectă și în punerea în aplicare de către părți și în revizuirile efectuate de uh, comisiile de conformitate. E foarte important să existe un cadru clar, transparent și consecvent în planul legislației naționale și, de asemenea, în planul legislației UE. Convenția um, explică pe larg ce înseamnă publicul vizat, nu e vorba doar de cei afectați direct de o anumită activitate, apoi nu trebuie demonstrat un interes specific. În ceea ce privește autoritățile publice, și ele sunt definite în sens destul de larg. Aici sunt incluse nu doar guvernele, ci și actori privați atunci când îndeplinesc anumite funcții în numele autorităților publice. Adică atunci când uh, statele externalizează anumite servicii, anumite mm, activități, acei contractanți sunt și ei incluși în această definiție. Și în cele din urmă, noțiunea de informație de mediu este și ea destul de larg definită. Sigur că părțile la convenție nu trebuie să penalizeze, nu trebuie să persecute, nu trebuie să hărțuiască pe cei care se bucură de aceste drepturi. Convenția interzice discriminarea pe criterii de cetățenie, naționalitate sau domiciliu. Și în acest sens putem spune că uh, frontierele statale sunt irelevante pentru participarea publică. Trecând acum la acești piloni, accesul la informațiile de mediu. Pentru că Mediul ține de definire, de definirea convenției în sine. Și nu e vorba doar de um, situația mediului în sine, de aer, apă și așa mai departe, ci și de alți factori și activități, cum ar fi um, analize economice, costuri-beneficii și din alte perspective. Iar uh, informațiile privind uh, situri culturale, clădiri uh, și așa mai departe sunt și ele la fel de importante. Părțile au obligația de a oferi acces la informație și e vorba de o obligație pasivă. Pasivă în sensul că părțile sunt obligate să pună la dispoziție informații la cerere. Informațiile cerute trebuie prezentate cât de repede posibil, în termen maxim de o lună, maxim o lună, deci și mai devreme dacă e posibil, în situații excepționale termenul se poate prelungi la două luni. Aici este foarte important că accesul este uh, de la sine înțeles. Nu se poate refuza accesul decât în temeiul anumitor motive care sunt listate în convenție acestea trebuie interpretate în sens restrictiv, ținându-se cont uh, de uh, faptul că trebuie protejat interesul public. Și în afară de acele cazuri listate, nu trebuie să existe niciun fel de restricții. Do you have a There we go. Also in, uh, crucial and un alt element crucial și aici uh, avem exemple. Refuzurile trebuie să se transmită în scris, trebuie să fie motivate și să se uh, dea informații cu privire la căile de atac necesare. Și uh, Convenția ține cont de acestea. Am uh, probleme cu tehnologia, mă scuzați. There we go. So in... Bun. Pe lângă obligația aceasta pasivă, autoritățile publice trebuie să se asigure și că uh, au informații relevante, altfel nu pot fi utile pentru, nici pentru celelalte părți. Așadar, trebuie să se asigure că au și că, au, și că actualizează informații de mediu relevante. Acestea puse la trebuie puse la dispoziție prin baze de date electronice, accesibile public. Și aș dori să trec acum mai repede la participarea publică. Convenția stabilește mai multe criterii pentru participarea publică și este o provocare să stabilești astfel de criterii pentru uh, peste 50 de state de la Islanda și Portugalia în vest până la Kazahstan în est, ținând cont de situațiile politice diferite și dificile. Dar există cerințe minime pentru implicarea publicului. Sunt uh, obligații de informare într-o fază timpurie, când totul este încă posibil. Trebuie să se țină cont de uh, rezultatul participării publice. Desigur, sunt, uh, e posibil să fie interese conflictuale, însă e important să se țină cont de toate părerile sau cel puțin să se cunoască toate părerile. Nu intru în toate detaliile acum, veți, aveți textul la dispoziție. Sunt și anumite cerințe legate de uh, norme generale și reglementări executive. Aș dori să trec acum la partea a treia, accesul la uh, informație, la justiție. Uh, Accesul la informație, dacă este refuzat, uh, poate fi atacat în justiție. De asemenea, uh, pot fi atacate activități specifice și acte sau acțiuni ale unor uh, autorități publice care încalcă prevederile legislației naționale privind mediul. Totul are legătură cu mediul. În plus, toate aceste proceduri trebuie să respecte standarde minime de echitate, Uh, oportunitate și costuri. Am avut uh, cazuri în care state membre UE au avut posibilitatea de a acționa în justiție, cel puțin profer, pro forma, însă în realitate procedurile erau atât de costisitoare încât nu au făcut-o. Eu uh, reprezint aici Comisia de Conformitate, ceea ce înseamnă că, sigur, mă bazez pe opiniile oficiale ale comisiei. Poate că eu aș fi mai critic, dar dacă aș fi mai critic decât este poziția oficială, poate că n-aș avea voie să vin aici în numele comisiei. În fine, vreau să spun că vreau să spun aici, la Parlamentul European, că Comisia de Conformitate, de fapt, revizuiește și atacă munca Curții de Justiție de la Luxemburg, deși Curtea consideră că nu este nicio altă instanță deasupra ei, s-a întâmplat ca Comisia de Conformitate să um, trimită Curții um, informații despre acțiunile sale și um, critici la adresa hotărârilor Curții. Este într-adevăr necesar ca deciziile Comisiei de Conformitate să capete un statut internațional mai puternic. Aș dori acum să mă merg mai departe, mai repede, pentru că știu că nu avem timp suficient la dispoziție. În ziua de astăzi sunt 8 state membre și Uniunea Europeană este și ea pe lista uh, părților uh, care, încalc, care nu respectă sau încalcă convenția. Nu înseamnă însă că aceste state sunt într-o situație de neconformitate mai gravă decât altele, ci pur și simplu că altele nu au fost uh, aduse în fața comisiei noastre. Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, România, Spania și Regatul Unit și uh, într-unul din cazuri, în România în special, Comisia a examinat și motivele pentru care s-a refuzat accesul la informație pentru că are legătură cu subiectul de astăzi. se uh, analizează situația, unele părți uh, încep să facă progrese, să fie mai conforme decât altele și același lucru e valabil și pentru Uniunea Europeană în sine. În ceea ce privește Uniunea Europeană, Convenția se aplică la toate instituțiile UE și se aplică și instituțiilor financiare în ceea ce privește uh, informațiile de mediu, cum ar fi finanțarea anumitor proiecte care au un efect asupra mediului și comisia noastră a studiat aceste cazuri. Accesul public la informație e foarte important, accesul public la documentele UE, care este esențial pentru punerea în aplicare, la fel și accesul la justiție, nu doar uh, pentru statele membre, ci pentru cetățeni. Legislația UE în sine este și ea uh, analizată de comisia noastră. E foarte delicat cum se împarte responsabilitatea între UE și statele membre. Însă, uh, comisia noastră analizează dacă legislația îndeplinește anumite cerințe minime stabilite prin Convenția de la Arhus și, de asemenea, monitorizează responsabilitatea Uniunii Europene pentru a se asigura că statele membre au o uh, performanță corectă. Sigur că e loc de mai bine. Ați văzut uh, din sensul, din perspectiva accesului la informație, că autoritățile publice nu oferă întotdeauna informațiile cerute, nu le oferă întotdeauna la timp. Nu e totdeauna clar cum se echilibrează uh, interesele între interesul de a face publice informațiile și interesul de a le păstra secrete. comisia noastră a analizat foarte multe cazuri pe această temă. Eu aici voi încheia prezentarea. Sper să aveți mai mult succes cu telecomanda și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor. Acum am plăcerea de a-i da cuvântul doamnei dr. Abazi de la centrul de la Maastricht, Centrul de Drept European de la Universitatea de la Maastricht care ne va vorbi despre echilibrul între transparență și confidențialitate. Aveți cuvântul. Madam Chair, thank you to... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei PETI pentru că discutăm acest subiect care pare un pic curt uitat pentru că toată lumea a început să accepte status quo și blocajele din sistem. Există și alte state care sunt pe cale de a revizui acest regim, de pildă Statele Unite, care acum în iulie vor adopta o revizuire a actului sau a legii Freedom of Information, care este vechi de 15 uh, ani. Mă voi concentra pe echilibru între transparență și confidențialitate în contextul negocierilor, mai ales internaționale. Însă, înainte de a intra în detalii de jurisprudență și altele, referitoare la acest echilibru menționat, aș dori să fac o distinție pe care deseori o uităm între accesul public la informații și accesul parlamentar la informații. Poate uităm această distinție, având în vedere că deseori parlamentarii, deputații se găsesc în situații unde pot să uh, facă apel la regulamentul 1049 și să invoce aspecte de timp sau de alte restricții de mm, acces, însă să nu uităm că și accesul publicului este ceva sau ceva uh, diferit. Accesul parlamentarilor apare în Constituții, specific în tratatul TFUE, uh, care reglementează acest aspect care de asemenea reglementează și relațiile interinstituționale de acces și vă voi vorbi și despre asta dacă am timp. Însă, aici, să nu uităm că e vorba de un acces privilegiat, cum l-aș numi, adică informația aceasta nu va deveni niciodată publică. Uh, și mă voi întoarce la de ce este important să observăm că, în ciuda progreselor înregistrate cu acest acces parlamentar, unde echilibrul uh, între transparență și confidențialitate a cunoscut progrese, mai sunt încă multe de făcut. Trebuie menționat ceva aici, și anume că există nevoie de confidențialitate, e nevoie de această confidențialitate în anumite um, domenii, în anumite negocieri, unde, da, secretul este important, însă subliniez numai dacă este cazul și până unde este cazul. Deseori vedem că practicile instituționale uh, europene depășesc acest cadru. Am văzut o serie de cauze uh, la Curtea de Justiție, am văzut argumentele aduse de Comisie și, de comisie și Consiliu, unde se pledează argumentul necesității. Deseori el este menționat și justificările pro-secret sunt deseori vagi uh, și așa mai departe. Trebuie, în acest sens, să se pună noi limite juridice cât privește uh, această confidențialitate în anumite negocieri și am avut un caz uh, foarte cunoscut la Curtea de Justiție care viza accesul la informație în uh, um, negocierile internaționale. De ce e importantă această cauză? În primul rând, pentru că este prima dată când Curtea de Justiție, în mod specific, a cerut Consiliului să demonstreze că dezvăluirea acestor documente vor uh, submina, într-adevăr, relațiile internaționale. Și ce context era atunci? Uh, în acel moment, instituțiile executive UE aveau mai multă marjă de discreție, puteau mai mult să joace cartea confidențialității. De data această dată însă curtea nu a acceptat această pledoarie pro secret sau confidențialitate și a cerut Consiliului în mod specific să demonstreze în ce mod această dezvăluire a documentelor va submina relațiile internaționale. Contează și miza. Știm bine că în ce privește acordul uh, TTIP, de pildă, și transferul datelor uh, financiare pentru a împiedica terorismul. Aici, în această cauză, uh, Curtea subliniază natura acestor prevederi aproape sau quasi constituționale și faptul că ele, de fapt, uh, sunt legate direct de drepturile fundamentale. Și când e vorba de drepturile fundamentale, Curtea spune că nu este acceptabil ca Consiliul și Comisia să poată să facă, să invoce uh, această necesitate a secretului în uh, mod extins. Însă care sunt mizele aici pentru instituții cum ar fi Consiliul sau Comisia? Asta este important aici. Ce poziție au aceste instituții? Ele continuă în mod sistematic să joace această carte, nu numai în negocierile internaționale, dar și în alte cazuri. Care ar fi raționamentul pentru confidențialitate? Se spune să se protejeze încrederea între părțile care negociază mai mult decât a promova încrederea publicului în proces prin deschiderea documentelor. Deci avem tot timpul acest argument de la Consiliu, de la Comisie, care spune că încrederea între părțile negociante Uh, prevalează în fața încrederii și transparenței datorate și necesare pentru public. Și vedem aici uh, negocierile din cadrul TTIP, care sunt emblematice în acest sens. Pentru că, de fapt, e vorba de unul, numai unul dintre acorduri în cadrul cărora Consiliul și Comisia au venit și au spus că e nevoie de această încredere și acest spațiu de manevră între părțile care negociază. Deci aici ar fi limitele sau cadrul care au fost, uh, au fost uh, dezvoltate de-a lungul timpului cu accent pe această confidențialitate. Aceasta este logica și aceasta este invocată și va continua să fie invocată probabil și în viitor de către Consiliul și uh, Comisia. Însă negocierile de la TTIP, într-un fel, pot să fie foarte interesante pentru noi, pentru că vedem în ce măsură asta poate, această confidențialitate poate chiar să submineze negocierile. Ce se mai întâmplă uh, în celelalte domenii legate de acest echilibru pe care l-am menționat și mă întorc la accesul parlamentar aici. El este reglementat de norme de tip constituțional sau de drept primar și e vorba de modul în care au fost redactate acordurile interinstituționale. Și aceste acorduri interinstituționale au fost uh, discutate în spatele ușilor închise și nu sunt neapărat uh, favorabile accesului parlamentarilor, deputaților, la informații. Încă o dată, exemplul cu TTIP-ul dacă nu avem acces, totul este în spatele ușile, ușilor închise, avem procese verbale care nu vor fi niciodată publicate, este foarte clar că nici publicul nu poate să-și formeze o opinie. Și, bineînțeles, că poți să ai acces, dar poate că accesul nu este eh, dat la momentul potrivit. Și în acest context vedem ce riscuri se profilează în sensul că Parlamentul nu poate chiar să discute la timp uh, anumite lucruri și asta prejudiciază interesul public. Pentru că lucrurile se petrec în spatele ușilor închise. Mai sunt alte lucruri interesante, uh, chiar foarte recente, uh, care pot fi date ca exemplu, de exemplu, acordul cu Tanzania. Tot așa s-a ajuns la Curtea de Justiție. Curtea de Justiție poate uneori să dea da motive uh, parlamentarilor de a avea acces, așa cum s-a întâmplat cu Tanzania, s-a vorbit despre acel acces uh, de la 9 zile, de 9 zile, care, pe care curtea l-a considerat a fi mult prea uh, scurt și s-a hotărât că parlamentarii trebuie să fie informați în toate etapele procedurii. Astfel, se pune accent pe uh, caracterul imediat al informației pe care parlamentarul poate să-l obțină și precum și faptul că trebuie să fie, poate să fie informat permanent. Acum trebuie să vedem uh, ce poate să facă Parlamentul pentru a obține informații, la ce uși poate să bată, mai ales la instituțiile mai reticente. E important pentru că, bineînțeles, toate instituțiile joacă la fel uh, pentru TTIP, Comisia a fost mult mai deschisă, pe când Consiliul a continuat să fie mult mai opac în uh, partajarea informațiilor. În ceea ce privește acordul cu Tanzania, alta reprezentantă a negociat și a putut să hotărească în ce măsură anumite informații puteau fi date parlamentarului. Se întâmplă că nu s-au dat uh, aceste informații. Însă au avut loc uh, recent Uh, evoluții interesante în ce privește accesul publicului și accesul parla parlamentarilor la informații. Avem jurisprudență recentă în acest sens, însă, așa cum a spus și cu domnul, doamna profesor Leino, problema este cu confidențialitatea și cu modul în care sunt menținute aceste informații sau arhivate în uh, Europa. Nu e vorba acum să ne bazăm numai pe simpla jurisprudență, trebuie să aibă loc o dezbatere publică pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Very much, doctor. Mulțumesc foarte mult. Acum cred că a venit momentul să deschidem dezbaterea. A fost, uh, au fost prezentări foarte interesante și ne încurajează pe noi toți atunci când dorim să nu existe întâlniri în camera. Nu ne plac acestea. Noi tot timpul insistăm să fim pe internet, să fim vizionați, să ne vadă lumea. Pe când sunt alte comisii aici la Parlament care așa ca rutină și ca tradiție spun nu, acum vom discuta în spatele ușor închise, în camera. Deci vedeți că și la Parlamentul European există aceste diferențe. Eu sunt mândră uh, uh de a fi președinte acestei comisii și dau cuvântul uh, lui Margaret Auken, care a cerut cuvântul prima. Mulțumesc foarte mult uh, invitațiilor noștri. Este foarte încurajator să vă auzim și ne inspiră, mai ales când e vorba de convenția de la Arhus, pe care eu am moșit-o. Eu eram ministră pe vremea aceea în Danemarca, mi-aduc aminte cum a luat naștere această, această convenție și am deci niște sentimente deosebite în acest sens. Dar bineînțeles că nu e vorba numai de bătălii juridice pe care le uh, purtăm, e vorba și de bătălii de natură politică. Este foarte clar că în Danemarca, de pildă, există un război permanent care este purtat în numele transparenței. Eu am activat mult uh, și la Parlamentul danez și aici, la Parlamentul European și știu că ori de câte ori instituție, um, o instituție poate să pună bețe în roată și să închide accesul, o va face. Poate în alte părți nu se întâmplă așa, dar văd asta sistematic în Danemarca. Și uneori uh, comisarii sau alte persoane sunt spus la comisie ne spun cum că acest secret, această confidențialitate sunt menite a proteja pers- uh, personalul, funcționarii, pentru ca ei să poată, bineînțeles, eventual să facă și uh, uh, erori. Eroarea e umană. Dar cred că nu înțeleg că singurul mod de a avea funcționari dege- decenți și buni este prin asigurarea transparenței și apoi mă refer și la conflictul de interese, care este o altă poveste. Însă am văzut că chiar și după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a Cartei Drepturilor Fundamentale, aici la Parlament, unii dintre noi am încercat să obținem revizuirea actualizarea regulamentului 1049 și ni s-a spus nu, pentru că și Comisia, dar mai ales Consiliul s-au opus, au spus că dacă deschidem discuțiile la regulamentul 1049, situația se va înrăutăți față de cea actuală. Și am văzut că Comisia a avut o serie de inițiative pentru a dilua acest regulament și uh, a fost extrem de jenant această situație și iată, mă uit și la reprezentantul ombudsmanului, mă gândesc ce se poate face în condițiile în care Consiliul nu își dorește să respecte aceste lucruri și nici Comisia nu își respecte așa cum trebuie obligațiile în sensul de respectare a legislației europene. Și Consiliul pare să nu vrea să facă nimic în acest sens. Și În ce privește dialogurile trilaterale și acea transparență imediată. Sunt puțin uh, reticentă față de această propunere. Știm bine cât de mult este expus Consiliul la presiunile lobbyurilor. Și dacă am avea negocieri absolut deschise, trilaterale, Parlamentul ar fi și mai marginalizat, alții ar avea acces mai rapid. Să fim, deci, extrem de prudenți, pentru că cei care sunt mai reticenți pot să joace un rol. Înțeleg jocul politic, pentru că există aici presiunea lobbyurilor în procesul de negociere și despre asta e vorba în dialogurile trilaterale până la urmă. Bineînțeles că poți să dai acces apoi dar să nu uităm că și pe această cale se slăbește poziția Parlamentului. Și știm bine ce crede Consiliul despre deschiderea procesului. Îmi pare foarte rău. Ei au toate cărțile în mână, absolut toate cărțile în mână și, bineînțeles, mă refer aici și la marii lobiști care au toate posibilitățile de a influența așa cum trebuie. Mulțumesc. Mai sunt alți colegi care doresc să intervină? Eleonora Evi, ai cuvântul. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, tuturor invitațiilor din această dimineață. Am auzit aici uh, lucruri foarte interesante. Aș dori să pun o întrebare în legătură cu un subiect pe fond și legat de ce s-a evocat aici în această dimineață. Mă refer la transparență, la accesul la informații legat de marile proiecte și șantiere de infrastructură care există astăzi în Europa, mai ales mă gândesc la acele proiecte de infrastructură cu valență transfrontalieră și care implică, bineînțeles, mai multe state membre. În acest sens, aș dori să vă atrag atenția ce se petrece în ultimii ani, de mai mulți ani în urmă, în, coace, mă refer la linia de mare viteză feroviară TAV, care leagă orașul Torino de orașul Lyon din Franța. E vorba de un șantier care a suscitat în ultimii ani tot mai multe opoziții și asta din motive e, foarte întemeiate și multiple. În primul rând că e vorba de un proiect inutil, pentru că există deja o linie, o cale ferată între aceste orașe, ea a fost renovată de altfel, deci nu există niciun fel de nevoie și nu există fluxuri de pasageri sau de mărfuri care să justifice crearea sau deschiderea unei noi linii uh, sau căi ferate de mare viteză. Și cetățenii din această regiune din totdeauna nu au putut să obțină aproape deloc informații și nici să-și facă auzit glasul pe deplin. Astfel încât mă gândesc că tocmai s-a și creat un observator care să culeagă impresiile cetățenilor. Din acest observator fac parte primari și alte autorități administrative, locale, regionale din această regiune. Acest observator însă, în mod cât se poate de brutal, a fost uh, unul în care nu s-a mai auzit ni- nicio clipă vocea celor care sunt împotrivă și acest organ a devenit cumva un purtător de cuvânt al celor care doresc această, această linie, această cale ferată și care de altfel vin și din regiuni care nu sunt direct vizate. Iată de ce e importantă acordarea accesului la informații în teritoriu cetățenilor în aceste cazuri. Și iată, e important, nu e așa, ca cetățenii să aibă acces la informații, acces la documentație și asta și pentru ca legislația de mediu să poată să fie implementată așa cum trebuie. Deci vă întreb în ce măsură Europa știe de aceste povești și lucruri care se întâmplă. Se întâmplă, am citat mm, un exemplu din Italia, dar există și în alte țări exemple de mari șantiere și infrastructuri care sunt contestate de populația locală, nu sunt dorite și, pe de altă parte, ele uh, continuă să existe pentru că aceste voci nu sunt auzite. Și bineînțeles că nu s-au auzit nici în statul membru respectiv și nici pe plan european vă întreb cum vedeți acest uh, aspect al participării și accesului la informații, mai ales de mediu, cum se poate face ca lucrurile să îmbunătățească, pentru că este foarte clar că ar trebui să fim mai atenți la ce se aude din teritoriile noastre, de pe plan local, când vine vorba de aceste infrastructuri care nu aduc nicio valoare în regiunea respectivă și mai rău decât atât, uh, tot regina respectivă va plăti oalele sparte din punct de vedere al economiei, al mediului și asta pentru generații și generații de-a rândul. Deci să plătească pentru proiecte cât se poate de greșite și prost concepute. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Anybody else? One colleagues Mai dorește cineva să intervină din partea colegilor? Dacă nu, market. Aș face un comentariu în legătură cu accesul la justiție. Eu um, am fost uh, raportor din umbră pentru implementarea fostei convenții la Parlament și, practic, uh, exista o majoritate la Parlament pentru o, o majoritate care nega accesul la justiție. Asta însemna, practic, că procedura de la Parlament a fost blocată de către această majoritate și de aceea vreau să spun că este greu pentru mine să îmi dau seama cum putem aborda această chestiune uh, pentru a face față tratatului și nu doar aici, ci și la Consiliu. Curtea de Justiție ar trebui să fie implicată, însă cum putem uh, face progrese în aceste domenii, pentru că nu e deloc ușor, pot să vă asigur de asta. Vă mulțumesc. Și acum am să vă dau posibilitatea să răspundeți comentariilor care au fost uh, făcute și uh, pentru că nu au fost atât de multe întrebări directe, dar o să vă rog să începeți să răspundeți, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să intervină. Da, mulțumesc. Aș începe cu câteva comentarii și după aceea am să dau cuvântul uh, colegii de lângă mine. V-ați referit la acea luptă continuă. Nu este doar situația Danemarcei, cred că în general este vorba de Uniunea Europeană, un fel de uh, război ascuns, să spunem așa, și o parte a problemei este faptul că există aici două chestiuni diferite. În primul rând, modificarea legislației și, în al doilea rând, uh, uh, chestiunile practice, modalitățile practice. Raportul încearcă să țină cont de nevoia de a modifica legislația tocmai pentru a face față provocărilor existente din punct de vedere practic. Asta nu înseamnă că se elimină toate problemele uh, reale existente. Bineînțeles că acestea vor exista în continuare și va exista această luptă uh, care va continua și aceasta depinde și de relațiile între practică și uh, legislație. Ceea ce cred că este problematic în mod special în situația curentă este faptul că instituțiile sunt responsabile de modificarea legislației, Comisia, Consiliul și Parlamentul și, practic, Comisia este singura care are puterea și mandatul de a face o propunere legislativă de modificare. Însă, ce am văzut noi din punct de vedere practic, și cred că acest lucru este menționat explicit în raportul nostru, este că Comisia se luptă la ora actuală, chiar dacă noua Comisie uh, în mod normal a introdus conceptul transparenței în centrul activităților sale, pe de o parte, în special atunci când a început, iar dacă pe de altă parte ne, ne uităm la observațiile făcute de comisie în instanță, vedem că această comisie luptă de fapt să-și păstreze confidențialitatea și nu să impună uh, prezumția de uh, confidențialitate și nu cea de deschidere. Deci, încercăm să atragem atenția asupra acestui fapt, pentru că dacă apar astfel de probleme în instanță și instanța are ultimul cuvânt de spus, aceasta ar fi o alternativă, sau o a doua alternativă ar fi aceea de a avea o dezbatere publică, democratică, deschisă despre aceste probleme. Tocmai asta propunem noi. Și de altfel, există o altă propunere care poate s-a pierdut pe undeva prin raport, pe care n-am menționat-o, și anume că Parlamentul European uh, a, a făcut recent în domeniul procedurilor administrative o propunere de model pe care l-a trimis Comisiei este o noutate din punct de vedere procedural și, bineînțeles, Comisia este destul de reticentă, spunând că nu este necesar și așa mai departe. Dar, deși Parlamentul nu are putere de inițiativă, ocupă un loc public important și promovează această dezbatere și noi considerăm că această modificare se poate produce în contextul actual. Un alt element care n-a fost dezbătut prea mult aici astăzi și poate nu acesta este contextul cel mai potrivit, dar noi considerăm că problema uh, clasificării documentelor a confidențialității uh, documentelor, uh, confidențialitate uh, la nivel înalt, mai puțin și așa mai departe, sau documentele în general care nu sunt accesibile din punct de vedere public și aici ar trebui să existe o dezbatere publică, așa cum a spus și doamna doctora Abasi, pentru că există o legătură directă între acces și regulile confidențialității. Și acum, în 2016, suntem mai aproape de acest moment decât în 2001 când s-a făcut uh, regulamentul pentru a vedea care este legătura între cele două. De fapt, deja în urmă cu câțiva ani am propus acest lucru. Avem nevoie de o legislație a confidențialității la nivelul UE cu măsuri legislative în care să se limiteze această confidențialitate, pentru că e nevoie de confidențialitate, dar ea trebuie să fie limitată și acest lucru trebuie să existe la nivel legislativ. Este o parte din propunerile noastre. Și, în sfârșit, în legătură cu problema trialogului. Este o chestiune dificilă, cu totul uh, specială și propunerea noastră n-ar fi ca doar Parlamentul European să fie responsabil pentru deschidere. Bineînțeles, Parlamentul poate fi un lider în acest sens, este un partener în cadrul negocierilor, însă uh, problema se pune în cadrul negocierilor diplomatice între diversi actori implicați și ne putem gândi la uh, posibilitatea de a aplica un astfel de principiu în cadrul procedurilor legislative practic, singura soluție se poate găsi doar la nivel interinstituțional. E nevoie de un acord interinstituțional între toate părțile implicate pentru a asigura acest lucru. Și tocmai asta e problema, pentru că nu este ușor de găsit o astfel de soluție, dar de undeva trebuie să se înceapă. Mulțumesc uh, și acum trecem mai departe. Doamna profesor Leino. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt am să mă refer la două chestiuni îngrijorătoare. În primul rând, modificarea regulamentului și, în al doilea rând, mă voi referi la problema trialogurilor. Dacă e vorba de modificarea regulamentului, faptul că um, în experiența mea uh, în trecut uh, am fost în uh, comitet, cred că e vorba aici de um, negocierea pentru modificarea regulamentului 1049. Practic, nu există o minoritate de blocaj la nivelul Consiliului în ceea ce privește transparența, deci probabil că Consiliul nu va fi deloc um, de acord să extindă transparența, în special atunci când e vorba de domeniul legislativ unde există o jurisprudență pozitivă din partea Curții de Justiție pentru a avea un drept cetățenesc asigurat de acces la documente, însă un regulament modificat va duce uh, practic la mai puține drepturi decât uh, cele care sunt de dorit uh, și sunt asigurate prin jurisprudență. De asemenea, nu știu dacă Comisia va fi foarte dornică să susțină această posibilitate. Însă, dacă e vorba de chestiuni administrative, o altă problemă care a fost menționată aici, practic avem nevoie de o intervenție legislativă, însă o bună parte din uh, uh administrația de la comisie încearcă să scape de acest uh, secretism pentru a avea acces la documente și curtea a fost uh, foarte pozitivă în acest sens. E greu de găsit uh, o cauză în care comisia să nu fi fost avertizată de către instanță. Și singura modalitate uh, de a rezolva această situație este prin modificarea legii și cred că ar fi absolută nevoie de acest lucru în domeniul încălcărilor legislației europene, în domeniul uh, proiectelor pilot la nivelul UE, pentru că acestea sunt domenii legislative, chiar dacă nu sunt în mod uh, curent în procedura legislativă, ele sunt chestiuni care sunt și vor fi abordate la nivelul parlamentelor naționale și acolo există un risc deosebit de limitare a transparenței la nivel european și național și aceasta are legătură directă cu jurisprudența existentă. Deci, pentru că în mod normal se spune că aceste dosare trebuie să fie confidențiale. Există alte domenii în care există un potențial deosebit, de exemplu pentru relațiile internaționale, pentru a găsi noi practici, noi posibilități de interpretare, așa cum am văzut în negocierile TTIP-ului, fără a schimba legea și situații în care ombudsmenul a fost foarte de ajutor pentru a ajunge la noi practici. Al doilea comentariu se referă la trialoguri. Am văzut și din partea Consiliului și de altfel, cu tratatul de la Lisabona, cu toții ne așteptam să avem uh, uh, sesiuni deschise publicului din partea Consiliului. Însă, din punct de vedere practic, ce avem? Avem din ce în ce mai multe acorduri legislative care sunt negociate la nivelul Coreper. Nu se ajunge practic până la nivelul Consiliului. Și un motiv pentru aceasta este că toată lumea știe că uh, întâlnirile de la Consiliu vor fi deschise, pe când Coreperul sunt în continuare uh, întâlniri cu ușile închise. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem felul în care uh, lucrează, legiferează, negociază statele membre, că au nevoie de un anumit spațiu intim al confidențialității, un spațiu în care să ajungă la acorduri uh, fără să-și piardă respectul de sine și că dacă dorim o deschidere totală, practic nu este realistă o astfel de deschidere. Ea poate exista, însă nu neapărat în acest spațiu. Și nu putem scăpa cu totul de această confidențialitate. Pe de altă parte, însă, există o problemă pentru că o bună parte și partea cea mai importantă din procesul legislativ este complet opacă. Aceasta este o problemă și pentru parlamentele naționale, pentru că nici acestea nu știu care este poziția Consiliului, cum au evoluat trialogurile și parlamentele au probleme pentru a urma negocierile uh, în timp util. Și asta ne aduce la o altă problemă de responsabilitate din partea uh, Consiliului, pentru că parlamentele nici ele nu își pot uh, face datoria așa cum trebuie. De aceea, eu mi-aș dori să existe o dezbatere la nivel politic în ceea ce privește limitele confidențialității, pentru că limitele actuale se bazează practic pe cereri individuale realizate de către funcționari publici, iar din partea Consiliului se remarcă faptul că, uh, practic, uh, cetățenii sunt învinuiți um, că um, accesul la documente pe care îl vor, practic, uh, tulbură procesul de luare a deciziilor. Însă e nevoie de participare publică în timp util, nu după ce s-au luat deciziile. De aceea trebuie să identificăm care este spațiul cel mai potrivit pentru a avea un acces în timp util în cadrul procesului cu o participare reală a cetățenilor. Mulțumesc! Și acum uh, domnul profesor Ebeson. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să fac uh, comentarii în legătură cu două chestiuni care au fost abordate deja în prealabil. În primul rând, uh, proiectele de infrastructură. Aceste proiecte sunt esențiale, sunt uh, de multe ori problema principală atunci când e vorba de acces la documente. Acestea sunt importante atât din punct de vedere al participării publice, pentru că fără un acces de plin nu poți participa cu adevărat, pentru a nu avea doar o participare pro forma, însă există și participare fără o mențiune specifică la chestiunile procedurale. Noi avem ceva experiență în acest domeniu. Proiectele de infrastructură care au de-a face, de exemplu, cu energia regenerabilă în legislația nouă a UE, de exemplu, în ceea ce privește autostrăzile sau uh, uh, morile de vânt, toate acestea sunt proiecte în care sunt implicate mai multe instituții la diverse niveluri, local, regional, european și toate nivelurile implică autorități publice și instituții financiare atunci când e vorba de chestiuni de mediu. Există de altfel uh, puține informații care să nu fie acoperite de legislația de mediu. Pot exista, de exemplu, uh, proceduri de uh, achiziții publice în care anumite părți să fie confidențiale, însă, în general, ele trebuie să fie deschise și accesibile în toate etapele, pentru ca publicul larg să participe și pentru ca toate opțiunile să fie deschise. Deci, cum s-a spus, uh, această participare trebuie să fie asigurată în timpul procesului și nu a posteriori. Înainte de a se ajunge la comitetul nostru cu o plângere, trebuie să se treacă în prealabil pe la nivelul autorităților naționale și pe la nivelul lui atunci când acesta este disponibil însă acesta este unul din cazurile în care convenția este absolut uh, relevantă. Acum, al doilea comentariu referitor la accesul la justiție. Această problemă a existat nu numai în Danemarca, uh, ci și în mai multe legislații la nivel național, pentru că în unele state membre nu s-au făcut prea multe modificări la nivel legislativ și nu s-au luat măsurile necesare. Și în Suedia, de unde vin eu, Curtea de Justiție s-a pronunțat cu claritate, arătând că legislația suedeză nu respectă această convenție. Și dacă vorbim de implementarea Convenției de la Arhus în statele membre, în legislația națională și Curtea de Justiție, de asemenea, s-a promovat o implementare eficientă a acestei convenții. Însă acesta a fost doar un exemplu. Dacă trecem la celălalt uh, punct pe care l-ați uh, menționat aici, uh, și anume că Uniunea Europeană are nevoie de o legislație specifică pentru a avea acces la justiție, Comisia, cred că în 2002 sau 2003 a făcut o propunere, însă aceasta n-a ajuns niciodată la Consiliu, deci nu s-a adoptat o legislație pe această temă în legătură cu participarea publică, există doar anumite chestiuni legate de accesul la justiție și este o chestiune în care Comisia dorește să facă progrese. N-am să intru acum într-o dezbatere în legătură cu necesitatea sau nu a unei astfel de legislații, pentru că s-au făcut plângeri, pentru că Uniunea Europeană nu a adoptat o legislație și asta ar însemna implicit că nu se respectă Convenția de la Arhus. Însă, atunci când s-a adoptat legislație în uh, cadrul UE. Aceasta a dus la o implementare eficientă în statele membre prin uh, participarea publică. De asemenea, uh, Curtea de Justiție a promovat accesul la justiție în limitele existente, în ciuda existenței unei legislații specifice pe această temă. Mulțumesc foarte mult, doamnă Abasi, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc pentru comentariile făcute aici. Aș vrea acum să mă întorc la o chestiune mai generală, pentru că de multe ori ne-am centrat uh, doar pe detalii de natură juridică sau pe discuții politice și uităm care este punctul de plecare. De ce avem nevoie de transparență? De ce ne pasă atât de mult acest concept la nivelul UE? Cred că transparența ne afectează pe toți, confidențialitatea creează suspiciune și o diviziune între instituțiile europene în calitate de deținători ai informației și cetățenii rămân ca niște outsider neinformați. De aceea, transparența este atât de fundamentală, pentru că ea uh, este practic uh, lipiciul care asigură legătura între diversele niveluri existente, între uh, cetățeni și ce se întâmplă la Bruxelles. Deci, din punctul de vedere al importanței acestui spațiu al confidențialității, uh, fie că e vorba de negocieri internaționale, de trialoguri, cu toții Uh, recunoaștem că e nevoie de o astfel de uh, transparență, dar cred că n-ar trebui să cădem în capcana unei uh, oboseli a transparenței, în care transparența devine doar o dezbatere la nivel birocratic și uităm practic de ce este atât de importantă și fundamentală. Și acum mă întorc la exemplul uh, TTIP-ului și al negocierilor pentru acest uh, tratat. Am văzut că cetățenii au fost foarte nemulțumiți și această nemulțumire a subminat practic procesul negocierilor și al acordului. Deci iată cât de importantă este transparența, pentru că lipsa ei poate duce la consecințe esențiale în Uniune. Acestea sunt dimensiuni esențiale de care trebuie să ținem cont dacă vorbim de nevoia de modificare a discuțiilor legislative și aceasta într-un context mai general. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Mulți dintre dumneavoastră ați abordat această diferență între încredere și lipsă de încredere. Și, practic, poate totul depinde de această diferență, pentru că ce constatăm în Europa, în multe regiuni din Europa, ar fi tocmai exemple duse la uh, maxim de neîncredere. Și atunci trebuie să vedem ce înseamnă încrederea și să nu continuăm în cercul vicios al neîncredere. Pentru că încrederea este cea care trebuie să fie întărită și încrederea este, uh, practic, uh, uh, ceea ce lipsește astăzi în Europa. Ne apropiem de încheierea acestei prime părți a audierii din această dimineață și am să dau cuvântul acum uh, moderatorului pentru cea de-a doua parte a acestei întâlniri, doamna Iulia Pitera. Sper să mă întorc aici uh, în această dimineață pentru a doua parte și vă urez o dezbatere foarte utilă. Mulțumesc! Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că am uh, șansa de a modera al doilea uh, panel dedicat uh, practicilor din domeniul libertății de informare. Vom discuta despre ombudsmanul european și despre ce s-a făcut despre ultima președinție UE, președinția țărilor de jos. Aș dori să-i dau acum cuvântul domnului O'Regan, care este șeful unității de coordonare a anchetelor de la Ombudsmanul European, care ne va prezenta munca Ombudsmanului European privind transparența, accesul public la documente și anchete recente. Vă rog. Uh, um, Mulțumesc. Aveți 10 minute. Mulțumesc. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc în numele doamnei ombudsman uh, Emily O'Reilly pentru că a avut șansa de a uh, participa la reuniunea dumneavoastră și pentru că ne-ați invitat și acum să discutăm acest subiect atât de important. Parlamentul este o platformă foarte importantă și o platformă vitală pentru uh, colaborarea cu ombudsmanul. Înainte de a intra în detalii, aș dori să mă refer la ultimele lucruri menționate de doamna Wikström. Ne aflăm într-o criză a încrederii și este vital în acest moment să clădim încredere în Uniune și în instituțiile sale. Încrederea trebuie să fie uh, clădită pentru cetățeni. Încrederea vine în mână în mână cu legitimitatea și cu o luare a deciziilor mai transparență. Transparența este vitală pentru dezvoltarea încrederii și ombudsmanul joacă un rol foarte important în acest uh, uh, context. Cre creează o punte între uh, instituții și cetățeni. Și în acest context, ceea ce spuneați despre transparența informației este esențial și transparența se află în într-un loc de cinste pe agenda ombudsmanului. Peste 30% din anchetele noastre an de an se referă la transparență, pentru că cetățenii sunt preocupați de acest subiect și pentru că e un subiect care îi preocupă pe cetățeni uh, și ombudsmanul este preocupat de acest subiect. S-a menționat deja că rolul legiuitorului în acest sens este foarte important. Noi nu putem decât să ne asigurăm că așa se întâmplă și să observăm acest lucru. Și sigur că sunt și riscuri. Noi sperăm ca reforma legislativă să progreseze și sperăm ca regulile actuale să fie modificate în mod pozitiv în viitor, mergându-se către o mai mare transparență. Sigur, ombudsmanul lucrează cu regulile în forma lor actuală și încercăm să ne asigurăm că instituțiile le respectă, le aplică și că sunt cât mai uh, pro-transparente. Este rolul nostru cheie și, de asemenea, trebuie să privim și dincolo de uh, ce pot face instituțiile dincolo de limitele stricte ale legii, ce pot face instituțiile pentru a avea o abordare flexibilă și orientată spre cetățean de clădirea încrederii. Și asta am să vă dau câteva exemple. În cele din urmă aș dori să repet ce s-a spus în legătură cu rolul curții și aș dori să subliniez rolul specific al ombudsmanului. Desigur, curtea analizează cauze specifice, dar e foarte greu pentru curte să abordeze probleme sistemice. Iar ombudsmanul nu are astfel de constrângeri. Noi putem identifica riscuri sistemice și putem propune soluții sistemice. Ombudsmanul poate oferi orientare instituțiilor în acest sens. Iar aceasta este o plus valoare semnificativă a muncii ombudsmanului în acest domeniu foarte important. Aș dori să mai reiau și unele lucruri care s-au spus deja referitoare la um, premise generale referitoare la anumite excepții prevăzute de recomandări. După cum spunea unul din antevorbitorii mei, acestea au fost identificate și de curte. Curtea a identificat și a dezvoltat acel subiect specific referitor la premisa generală că există excepții într-un domeniu uh, unde Exista un regulament adoptat de legiuitor care stipula că un set de documente anume trebuie să fie confidențiale. Era vorba de dreptul concurenței. De partea cealaltă exista regulamentul 1049, bazat pe regula generală că documentele trebuie făcute publice în afara anumitor excepții. Așadar, e important să se găsească echilibrul între voința legiuitorului dintr-un document și din celălalt. Și cred că problema la care se referă colegii mei este o, o problemă foarte validă și au exprimat-o foarte corect. Și anume, aceste premise generale se îndreaptă către alte domenii în care nu există astfel de legislații paralele de exemplu în cazul procedurilor de încălcare a obligațiilor sau în ceea ce privește documentele produse de către comisie până la propuneri de legislație. Această extindere a premiselor generale este îngrijorătoare și spun acest lucru pentru a vă aduce la cunoștință că uh, ombudsmanul acordă o atenție specifică acestui subiect. Și dacă ombudsmanul constată că instituțiile tind să aplice premise generale în domenii unde nu există o justificare clară pentru aplicarea lor, atunci ombudsmanul trage la răspundere instituțiile în acel domeniu. Și am să vă dau un prim exemplu. În ultimii ani, ombudsmanul a lucrat cu Agenția Europeană a Medicamentelor pe tema uh, accesului la studiile clinice, la uh, rapoartele privind trialurile clinice. Rapoarte foarte importante pentru cetățeni, pentru că acolo se prezintă în detaliu de ce un anume medicament este uh, ad adaptat uzului uman pentru noi, pentru prietenii noștri, familiile noastre, copii și așa mai departe. Sperăm să nu fie nevoie niciodată să luăm medicamente, însă este ceva care ne afectează pe toți. Și e importantă transparența în legătură cu procesul decizional, pentru că astfel vom putea avea încredere în acel proces decizional. Inițial, argumentul meu a fost că există o uh, premisă generală că astfel de documente nu trebuie făcute publice. Ombudsmanul uh, a mulțumit EMEA că a prezentat poziția aceasta și a cerut o perspectivă alternativă. Noi, de, de la instituția ombudsmanului, dorim să uh, intrăm în contact în mod transparent cu instituțiile și să stimulăm transparența pe baza regulilor existente. Și exact în legătură cu acest dosar, accesul la rapoartele privind trialurile clinice, era vorba de, um, de un medicament uh, pentru reumatism. Cel mai vândut medicament uh, din lume pentru această afecțiune. Iar argumentul pe care l-am adus noi, ombudsmanul, a fost că este în interesul public ca transparența să fie cât mai mare în acest caz. Și am cerut să se examineze întotdeauna dacă acea uh, premisă generală, și anume că uh, um, că premisa generală de transparență este mai importantă decât interesele comerciale care ar putea fi lezate prin uh, publicarea acelor documente. Am mai auzit uh, preocupări legate de aceste premise generale, dar dacă noi acceptăm că există o premisă generală la care se aplică excepții, trebuie să acceptăm și că în alte cazuri, în legătură cu accesul la documente specifice, trebuie să existe premisa generală că um, trebuie slujit interesul public prin uh, publicarea documentelor. Și acesta a fost argumentul ombudsmanului. Iar uh, ombudsmanul a mai spus un lucru foarte uh, dur, și anume că interesul public trebuie să fie întotdeauna prevalent în fața interesului comercial. Aș dori să trec acum la un alt punct, un alt caz în care ombudsmanul a dorit să promoveze transparența mai mult decât se prevedea în regulament. Este vorba de transparența documentelor produse de Eurogrup. Eurogrupul nu este o instituție, nu este un organ, nu este o agenție a Uniunii Europene. Dacă vrem uh, să luăm lucrurile în sens strict și să vorbim doar despre litera legii, atunci regulamentul 1049 nu se aplică la documentele produse de Eurogrup. Dar dacă spunem acest lucru cetățenilor, cetățenii ne vor răspunde bine, dar e vorba tot de Europa. E astfel de uh, chichițe juridice, chiar dacă sunt corecte, nu sunt convingătoare pentru cetățeni și nu ameliorează procesul transparenței. Așadar, în spirit de cooperare, ombudsmanul a, l-a contactat pe domnul Dijssel, Dijsselbloem și pot să vă spun cu mare bucurie că răspunsul a fost pozitiv. Iar președintele Eurogrupului a insistat asupra faptului că și ei trebuie să, uh, să clădească încrederea cetățenilor, să sporească încrederea cetățenilor în ei. Așadar, au recunoscut importanța transparenței, sigur, au subliniat această uh, chichiță juridică că, într-adevăr, principiul transparenței nu ar trebui să li se aplice prin lege, dar că uh, sunt dispuși să îl aplice cu toate acestea. Și iată un exemplu de acțiune a ombudsmanului pe care curtea nu ar putea să o facă. pentru că curtea abordează situațiile strict din perspectiva legalității. Desigur, și ombudsmanul respectă întotdeauna regulile, chiar uh, pune mare preț pe respectarea regulilor în mod cât mai eficient și energic. Aș dori acum să uh, folosesc un exemplu pentru a ilustra uh, ce spunea doamna deputat Evi E vorba de accesul la informațiile de mediu, nu am să insist pentru că colegii au uh, intrat în multe detalii, dar uh, aș vrea să subliniez rolul ombudsmanului în acest sens. În primul rând, e vorba de informațiile de mediu. Ar trebui să existe o uh, prezumție generală legată de interesul public uh, pentru caracterul public al documentelor. Exact cum spuneam și în legătură cu rapoartele privind uh, studiile referitoare la medicamente. Iar ombudsmanul a mai spus-o, de altfel, uh, și în alte cazuri. Și cred că problema practică în ceea ce privește accesul la aceste informații este că uneori informațiile se află la nivelul statelor membre, alteori se află la nivelul UE. Și sigur că um, la nivel european există căi de atac, cum este curtea, dar um, nu putem viza decât instituții sau organisme europene. Există, acestea fiind zise, documente specifice, categorii de documente care intră în mandatul ombudsmanului și al curții în același timp. Este vorba, de exemplu, de BEI, care foarte adesea finanțează proiecte majore de infrastructură. BEI este acoperită de competențele ombudsmanului. BEI trebuie să se asigure că acele proiecte respectă criteriile de mediu și BEI trebuie să aibă documente primite din statele membre referitoare la respectivele proiecte. A existat un caz, de exemplu, din Polonia și existau documente referitoare la instrumentele analitice pentru a se măsura nivelul de poluare aferent proiectelor respective. Iar ombudsmanul a cerut BEI să facă publice acele documente. Mai există un subiect complicat, dar cred că trebuie să-l abordăm, și anume dacă poate Comisia sau nu să facă uz de competențele sale referitoare la încălcarea obligațiilor în cazul acelor state membre care nu își respectă obligațiile de mediu. Pentru că s-a subliniat pe bună dreptate că dacă nu avem suficientă transparență pe planul informațiilor legate de mediu din partea statelor membre, e greu să ne dăm seama uh, dacă regulile de mediu ale Uniunii Europene vor fi aplicate eficient. Așadar, transparența la nivelul uh, statelor membre are legătură cu respectarea obligațiilor de către statele membre, obligațiilor ce le revin prin uh, legislația ecologică europeană. Ombudsmanul, tot în domeniul mediului, a avut uh, și ocazia de a discuta cu Comisia privind capturile de ton din Malta și uh, evenimentele recente și legislația recentă din acest domeniu. Pentru că aici Comisia, în acest uh, domeniu restrâns, are și competențe de punere în aplicare. Așadar, în acele cazuri în care instituțiile joacă un rol specific și deci au documente referitoare la mediu, ombudsmanul poate să le acorde o atenție specifică pentru a se asigura că regulile sunt respectate. Pornind de la ce spuneam mai devreme privind Eurogrupul. Aș vrea să spun că ombudsmanul a um, intrat în contact și cu Consiliul pe tema unor documente privind evaluarea uh, candidaților la posturile de judecători la Curtea de Justiție. Dacă ne uităm la situația din uh, SUA, ar fi perfect normal să existe o dezbatere foarte importantă privind angajarea unor astfel de persoane. Sigur că se poate pune întrebarea cât de departe trebuie să meargă acea dezbatere, dar, dat fiindcă există documente privind evaluarea candidaților, Ombudsmanul a reușit deja să obțină un acord din partea Consiliului că regulile privind transparența se aplică și la aceste documente. Așadar, prima parte a uh, actului privind accesul la documente este că se aplică și la acele documente. Deci e o mare realizare. Dar bine, au existat și documente legate de acest lucru, care nu erau documente ale Consiliului, însă deocamdată acel document a fost lăsat deoparte, iar Consiliul este de acord că regulile privind accesul publicului la documente se aplică și la acele documente. Și am să închei acum, știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție referindu-mă la accesul la informații, la documente legate de procesul legislativ. În regulament sunt menționate aceste documente și definiția este foarte largă. E vorba de orice document prin care se adoptă uh, reguli obligatorii pentru statele membre. În mod tehnic, acest lucru se aplică și la acordurile internaționale și TTIP e un exemplu grăitor, pentru că acelea duc la reguli care au același impact material asupra statelor membre și asupra cetățenilor, ca și legislația adoptată de legiuitor și e una din marile probleme legate de TTIP. Așadar, e foarte important ca principiile stipulate în regulament și anume că este nevoie de un nivel mai mare de transparență în legătură cu astfel de documente, să se aplice și la negocierile internaționale care duc la rezultatele finale respective, cum este în cazul TTIP. Și de ce este atât de important? Pentru că nu are un efect prin nimic diferit de uh, legislația adoptată la nivel european. Și altă idee care are legătură cu trialogurile. Trialogurile sunt un proces în curs am discutat despre mediu și am rezolvat acolo ceva probleme, la fel și în legătură cu TTIP. Acum, în legătură cu trialogurile, instituțiile sunt de acord că este necesar un nivel sporit de transparență. Cel puțin în ceea ce privește TTIP a existat o schimbare de paradigmă, pentru că acum câțiva ani nici nu era de conceput că s-ar putea face publice acele documente. Și de asemenea, am reușit să obținem uh, publicarea documentelor pentru că am avut o abordare sistemică, pozitivă și consecventă. Regulamentul 1049 se referă la cererile de acces la documente. Acelea pot să aibă și un răspuns negativ. Se referă și la necesitatea de a avea o transparență, o politică de transparență proactivă. Uh, ceea ce ar trebui să fie un prag minim în toate domeniile. Până la urmă, de ce să fie oamenii nevoiți să ceară un lucru când este clar de la început că astfel de documente trebuie făcute publice? Sigur că acest lucru nu îi împiedică pe cetățeni să depună cereri de acces la documente, dacă consideră că politicile de publicare nu sunt suficiente, dar este un punct de pornire în orice caz foarte necesar și important și ne bucurăm că am făcut-o legătură cu TTIP. Și este și un aspect foarte important al uh, anchetei actuale privind trialogurile. Ombudsmanul nu și-a finalizat încă poziția pe această temă, nu pot decât să vă spun că ombudsmanul se bucură foarte mult că instituțiile au un contact pozitiv cu ombudsmanul. Am primit avize de la Comisie, Parlament și Consiliu de asemenea, am consultat uh, in extenso părțile interesate și un aspect foarte important este că am avut foarte multe contribuții din partea parlamentelor naționale din țările de jos, de la Assemblée Națională din Franța, de la ambele camere ale Parlamentului Britanic, pentru că și parlamentarii naționali sunt părți interesate în acest domeniu și recunosc importanța transparenței nu mai insist în legătură cu trialogurile și vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că mi-ați permis să prezint uh, opiniile doamnei Emily O'Reilly. Mulțumesc! Thank you, Mr. O'Regan. Mulțumesc, domnule O'Regan. Vorbim acum uh, cu doi reprezentanți ai societății civile, Access Info Europe și Client Earth. Doamna Helen Derbyshire este prima, director executiv la Access Info Europe, care se ocupă de platforma online asktheeu.org. Aveți cuvântul 10 minute, doamnă. take this one. Thank you very much indeed. Uh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Comisiei PETI. Pot să prezint un PowerPoint. De fapt, am doar trei imagini. În sfârșit o să încep. Mă onorează prezența mea aici pentru că sunt în compania unor experți uh, recunoscuți în domeniul transparenței, aș dori cumva să completez ceea ce s-a spus deja cu o serie de exemple practice. Mi s-a spus să vorbesc despre Ask JU, întreabă Europa, care e vorba de o platformă, deci este o platformă lansată în 2011 care permite cetățenilor să ceară informații legate de Uniunea Europeană. Uh, nu, aceasta e prezentarea mea, spune doamna Derbyshire. În sfârșit, astăzi am primit peste 3.000 de întrebări pe platforma noastră și e destul de interesant ce am văzut. Este foarte clar că cetățenii sunt încurajați prin tratate să pună întrebări, să aibă acces la informații Asta promovăm și noi, avem un ghid îndrumător în acest sens, îl găsiți și pe internet, pe pagina noastră. Însă vreau să vă spun că și toate răspunsurile noastre sunt disponibile pe internet, ceea ce nu face decât să sporească transparența respectivă. Și cu aceste 3.000 de întrebări, analiz analizându-le, am aflat, de fapt, cum funcționează accesul la documente? Nu e vorba numai de întrebare și răspuns, este mai mult un dialog cu întrebări și cu mai multe răspunsuri. Mm, timpul nu este foarte important pentru că, bineînțeles, că uneori există și momenți, momente moarte când funcționarul care a fost interpelat se a dus în concediu. Este și acesta un drept fundamental, nu-i așa? Și atunci timpul poate fi extins pentru obținerea răspunsurilor. Am făcut și niște recomandări în urma acestui exercițiu, um, pentru că, de pildă, anumite modificări care par minore au fost totuși implementate, de pildă, Consiliu a schimbat formatul uh, răspunsului automat pe care îl transmite la o anumită întrebare, ceea ce nu e bine. Marea problemă însă acum este cu menținerea arhivelor și îndosarierea acestor arhive. Foarte multe documente, cum ar fi procesele verbale, nici nu există. Nu există nicio urma a lor. Ceri un document și încerci să afli ce s-a întâmplat la o anumită ședință sau la mai multe ședințe, dar de fapt nicio listă de ședințe sau reuniuni pertinente nu poate fi obținută. Și atunci, dacă n-ai procesul verbal, este foarte greu să dai de urma acelei ședințe în particular. Apoi, bineînțeles, și uh, consilierea juridică sau răspunsul de natură juridică deseori uh, nu sunt registrate nicăieri. Este o mare problemă. Doamna profesor Curtin a spus că e vorba aici și de atitudinea pe care o anumiți funcționari față de aceste lucruri Ședințele sunt diverse și variate în acest, din acest punct de vedere. Anumiți funcționari din anumite țări uh, doresc ca numele lor să fie publicate și să apară în procesul verbal, alții nu. Iar unii participanți nu doresc să figureze ca atare în program. Am avut un exemplu în Letonia, ombudsmanul, numele său nu figura pe program este puțin ciudat când e vorba de o personalitate publică și totuși se poate invoca confidențialitatea pentru a nu a da diverse nume sau alte informații. Nu știm exact uh, cât de frecvent se întâmplă acest gen de mici incidente, dar ele se întâmplă totuși. Oricum, peisajul este extrem de variat. Deci asta este problema cu obținerea informațiilor. sau ar fi primele vești mai proaste. Uh, un alt aspect. Iată ce am primit eu de la Comisie pe 9 mai, uh, ziua Europei, un plic de la DHL care îmi spunea cum să introduc date uh, în baza de date a Comisiei Europene referitoare la cheltuielile înregistrate de Comisie. Așa ca și anecdotă. S-a menționat aici faptul că anumite instituții sunt rezistente față, sau reticente față de cererea de acces la informații, la documente. De pildă, Comisia Europeană face acest lucru în mod sistematic și invocă două motive. În primul rând, ea spune că multe întrebări adresate prin poștă nu sunt adevărate întrebări, spune Comisia, și apoi ne mai spune Comisia că există probleme de certitudine juridică când vine vorba de obținerea sau livrarea informații. Pentru că, de pildă, poți să trimiți o întrebare pe e-mail, pe platformă și răspunsul poate să sosească prin poștă, prin DHL și să fie adresat persoanei respective din societatea civilă sau de oriunde ce se întâmplă cu această certitudine juridică? Dacă este să inițiez un litigiu sau o cale de atac, pe ce să mă bazez? Pe data la care am trimis cererea și nu am primit răspuns? Să mă bazez pe data de pe timbru, de la poștă, când am primit eventual un răspuns? Deci este o mare problemă. Și atunci cum să obținem, sau cum să avem soluții demne de secolul 21 pentru această comunicare care există între instituțiile europene și cetățeni și factorul care conectează totul este, bineînțeles, transparența. S-ar putea că în momentul, ar trebui ca atunci când trimiți o întrebare, trebuie să primești răspuns. L-ai trimis-o pe e-mail, să trimiți un e-mail. De ce să trimiți pe o platformă sau pe e-mail și să primești pe, prin poștă? Sinceră să fiu, mi se pare puțin ciudat. Ar fi bine să găsim o soluție mai simplă, mai ușor de folosit, pentru că sunt atâția și atâția cetățeni care doresc să pună întrebări, atâtea sute de milioane de europeni care vor să intre în contact cu Comisia Europeană și asta inclusiv din zonele mai îndepărtate. Iată ce dificultăți am întâmpinat și pot să vă mai spun că aproape 67% dintre uh, întrebări își primesc răspunsul, în mod sau mai puțin satisfăcător, dar instituțiile europene sunt mai puțin active, statistic vorbind. Informațiile, deci, există, însă există probleme, bineînțeles, când e vorba de dosarele mai delicate, le-aș numi eu, uh, Așa cum a spus și antevorbitorii mei, m-aș referi la numirea judecătorilor la Curtea de Justiție. Acum s-a stabilit că avem dreptul să punem astfel de întrebări, însă poți să pui întrebarea, bun, dar încă n-ai primit răspunsul și atunci ne dătăm spre următoarea fază. Și apoi negocierile privind acordul TTIP. Îmi pun întrebarea unde scrie? Și cine a spus cine are acces la informație și cine nu? Uniunea Europeană a hotărât ceva, statele membre sau cineva a impus asta, poate Statele Unite. E o întrebare generală. Eu pro- probabil că există mai multe sisteme de transparențe care se îmbină aici și de aici toate aceste straturi succesive M-aș referi acum la o bază de date care arată ce și cum cheltuiesc comisarii europeni, mai ales se deplasează, inclusiv cheltuieli de protocol. Mi s-a părut că e vorba de o întrebare simplă care, o, care o să arate cât de transparentă este Europa. Punem această întrebare unui comisar și o să ne spună cât a cheltuit pe cazare, pe zbor și pe protocol și așa mai departe. Însă am primit răspunsuri foarte surprinzătoare. În primul rând, totalul acestor cheltuieli nu apare nicăieri. El a fost compilat ca să mi se răspundă mie. Și, practic vorbind, am pus întrebarea unde este stocată această informație și cum poți să vezi punct cu punct care sunt cheltuielile fiecare post de cheltuieli. Și avem o bază de date, însă îi trebuie unui om 83 de zile din viață ca să poată să descurce ițele pe această bază de date și ca să înțeleagă cine și cât a cheltuit pur și simplu nu se poate transforma în ceva Excel ușor de vizualizat. Deci, în general, în desarele registrele publice avem o problemă de stocare de, de, de stocarea informației, informație legată de cheltuirea, cheltuirea fondurilor publice. Informațiile există în diverse locuri, însă, bineînțeles, anumite cheltuieli care sunt făcute prin contul personal sunt greu de separat de bani care vin din finanțare oficială. În sfârșit, am încercat să găsesc o soluție de compromis pentru a obține această, aceste informații. Șapte luni au trecut eu am cerut ca și compromis uh, să mi se dea doar două săptămâni, de exemplu, de cheltuieli uh, ale unui oficial în, uh, al comisiei într-o călătorie și tot n-am obținut nimic satisfăcător la această cerere și acum ultimul exemplu, un poster deosebit de controversat care ne evită să vizualizăm fluxul de refugiați în Europa și mi amintește asta uh, și de posterul foarte controversat din campania pro-Brexit. În sfârșit, atunci când s-a ajuns la acordul între UE și Turcia în luna martie, am fost foarte interesați de acest subiect și nu eram sigur de uh, temeiurile juridice care au fost alese pentru acest acord și chiar dacă aveam consilieri juridici foarte buni și pricepuți, tot n-am reușit să facem in-house această uh, analiză. Și atunci am cerut uh, sfatul unor consilieri juridici din afară uh, și s-a hotărât că de fapt nu este de fapt niciun acord, n-a existat niciun acord scris, pur și simplu doar un comunicat de presă și inclusiv uh, BBC chiar și aseară spunea că s-a uh, semnat un acord care de fapt nu există și bineînțeles că uh, toate partidele populiste din Europa preiau într-o veselie ideea că a fost un acord și că s-a semnat un acord din motivele sunt de înțeles, dar nu s-a semnat niciun acord. Pur și simplu, în martie doar a, fost o decizie legată de anumite uh, finanțări. Am cerut consiliere în acest sens și ne-am bazat și pe acordurile anterioare între UE și Turcia. Și s-au invocat trei excepții. Uh, relațiile internaționale, luarea deciziilor și proceduri uh, în curs sau mai bine zis proceduri în instanță în curs și am cerut unor avocați uh, pro bono, voluntari așadar, să ne ajute să descurcăm aceste ițe. Din perspectiva transparenței, ne întoarcem la acea încredere pe care am evocat-o și cu TTIP-ul și așa mai departe. Și cu asta închei. Din perspectiva unui cetățean al UE, pe acest dosar atât de controversat al refugiaților și al modului în care ei sunt tratați și al caracterului legal sau ilegal al acestui tratament într-un context uh, bazat pe uh, manipulare, pe intoxicarea opiniei publice în legătură cu ce face și ce nu face Uniunea Europeană și uitați-vă un astfel de poster care stârnește și alimentează teama Într-un astfel de context este foarte greu să afle omul ce s-a întâmplat, ce s-a semnat, ce nu s-a întâmplat, ce s-a cheltuit și ce s-a promit și din ce buget. Toate aceste lucruri sunt greu de aflat, foarte greu de aflat. Și, e bine, în legătură cu tratamentul aplicat refugiaților, acest exemplu arată cât de urgent este să ne ocupăm de problema transparenței în Uniunea Europeană și să îmbunătățim nivelul acesteia, față de cel actual, astfel încât să existe participare și tragerea la răspundere pe care le-am tot invocat în această dimineață, în lipsa cărora e foarte clar că Uniunea Europeană, proiectul european, are de suferit în ansamblul său. Thank you, Ms. Mulțumesc foarte mult, doamna Darbișă. Acum transparența și libertatea informării în domeniul mediului dau cuvântul reprezentantei de la Client Earth, care este și autor al petiției care este examinată actualmente de comisia noastră. Doamna Bertie, aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc foarte mult. thank you for inviting me and giving me the opportunity to talk about. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație Aș vrea să reacționez la ce s-a spus în legătură cu nevoia de a modifica regulamentul 1049 în prezentarea mea, deși sunt de acord cu tot ce s-a spus aici, nevoia de mai multă transparență în procesul de luare de decizii al instituțiilor europene și legislația pentru ușile turnante care trebuie să țină cont de acest lucru, pentru că regulamentul a fost adoptat în 2001, deci a trecut deja mult timp și e nevoie într-adevăr de o promovare a modificării acestui regulament. Și pentru că acest regulament nu ține cont de contextul actual al instituțiilor europene. Și aceasta, bineînțeles că este uh, foarte dăunător pentru imaginea instituțiilor. Da. În 2012 am fost deja a fost deja o petiție pentru această comisie în care se făcea referință la anumite încălcări ale regulamentului 1049 de către comisie și de asemenea în ceea ce privește accesul la informații așa cum arată prevederile convenției de la Arhus. După cum știți, prevederile de acces la informații ale Convenției de la Arhus au fost implementate prin regulamentul de la Arhus 1367 uh, din 2006, care obligă instituțiile, agențiile și celelalte entități ale UE să aplice acest regulament. El implementează foarte bine definiția de informație de mediu, așa cum s-a spus aici mai devreme. Definiția de informație de mediu este foarte vastă, nu se referă doar la aer, atmosferă și așa mai departe, sol, biodiversitate, este mult mai mult decât atâta. Regulamentul de la Arhus implementează cu adevărat această uh, Uh, concept și merge dincolo de acesta până la deșeuri radioactive și definiția lor, ceea ce asigură o bună implementare a convenției. Totuși, problemele cu care ne-am confruntat în felul în care regulamentul de la Arhus implementează pilonul accesului la informații la nivelul instituțiilor europene, este că în ceea ce privește excepția face referință doar la regulamentul 1049 care se aplică pentru informații de mediu pe termen lung și acest lucru nu implementează cum trebuie prevederile din Convenția de la Arhus. Pentru că dacă faci o cerere pentru a avea acces la informații, practic, excepția care se acordă prin regulamentul 1049 este cea care se aplică. Comentariile pe care le-am făcut la momentul acela făceau referință la această problematică. Regulamentul 1049 referitor la instituțiile europene refuză accesul la informații dacă dezvăluirea lor ar putea submina interesele publice la articolul 4.4 din Convenția de la Arhus, acesta permite autorităților publice să refuze accesul la informații de mediu dacă dezvăluirea lor ar afecta negativ informațiile potențial confidențiale și pentru a proteja un interes economic legitim care este protejat de lege. Deci vedeți că aceste excepții la dreptul de acces sunt mult mai restrictive decât în Convenția de la Arhus, pentru că ce înseamnă practic un interes economic legitim și care să fie și protejat de lege. Acest concept nu apare în regulamentul 1049 și protecția intereselor comerciale, după cum vă imaginați, este conceptul cel mai utilizat de către Comisie. Articolul 4.3, 3, uh, decizia protecția dreptului de decizie, toate acestea sunt utilizate pentru a proteja reputația unei companii în mod normal, deci refuzul dezvăluirii informațiilor în ceea ce privește mediul, sănătatea publică și asta nu pentru că informația este confidențială în sine, ci pentru că ar putea dăuna reputației unei companii. Însă, din punctul nostru de vedere, acesta nu este un interes economic legitim pentru că e vorba de informații care ar trebui să fie în domeniul public, care ar trebui să fie cunoscute pentru a putea face o alegere și aceasta uh, nu se poate uh, nega doar pentru a asigura reputația unei companii. O altă problemă este protecția uh, politicilor economice și monetare ale unui stat membru, care nu apare nicăieri în Convenția de la Arhus. Funcționarii de la comisie au recunoscut că aceasta este o problemă, dar nu se dorește soluționarea ei. Și aceasta a dus deja la uh, jurisprudență. IFAV a transmis deja o scrisoare în acest sens către Comisarul de Transporturi pentru a cere informații referitoare la habitatele naturale pentru uh, această cauză și informația a fost refuzată bazându-se pe această excepție. Curtea a arătat că, de fapt, această excepție nu este prevăzută în Convenția de la Arhus și, prin urmare, informația despre mediu nu ar putea fi denegată pe această uh, bază. O altă problemă se referă la uh, scopul anchetelor. Dacă vedem la articolul 4 din Convenția de la Arhus, uh, se protejează anchetele uh, penale sau de natură disciplinară. Deci, nu e deloc același concept, pentru că comisia nu face anchete de natură penală sau disciplinară, iar aici articolul referitor la protecția anchetelor practic acoperă toate procedurile de încălcare a legislației, care de fapt nu sunt nici de natură disciplinară, nici penală. Și curtea afirmă că, practic, Convenția de la Arhus nu se adresează instituțiilor europene, ci mai degrabă statelor membre și că nu se ține cont de caracteristicile specifice ale instituțiilor europene. Poate că este vorba aici de uh, o chestiune uh, juridică care este pusă sub semnul întrebării, pentru că avem și articolul 27 al Convenției de la Viena, care spune că o parte la o convenție internațională nu poate invoca o legislație internă pentru încheierea unui acord. Și tocmai asta se întâmplă acum cu Convenția de la Arhus. Totuși, pentru instituțiile europene, această legislație este obligatorie ca și pentru statele membre. O altă diferență este că regulamentul oferă excepții absolute și anume afirmă că trebuie să se refuze accesul la informații, în timp ce convenția oferă doar posibilitatea de a um, refuza accesul la informații. Și ar fi foarte bine dacă s-ar ține cont de petiția noastră, dacă s-ar soluționa, dacă am afla avizul Comisiei de Petiții referitoare la această petiție. Și, uh, de asemenea, dorim să spunem că uh, Comisia nu își îndeplinește termenele stabilite în regulamentul 1049 și asta se întâmplă în mod sistematic pentru că există o decizie sistematic, practic, de a amâna termenele pe lângă uh, Uh, extinderea cu două zile lucrătoare care este deja prevăzută în regulament. Ombudsmanul la momentul acela a acționat deja în acest sens și a arătat că această uh, strategie practic uh, neagă accesul la timp la informații din partea societății civile. În legătură cu ce s-a spus mai devreme, este important să cunoaștem și contextul petiției la acel moment, pentru că regulamentul 1049 și accesul la informații a fost dezbătut, a fost modificat și trebuie să ne reamintim care a fost scopul inițial al propunerii comisiei, pentru că propunerea comisiei de revizuire a regulamentului se baza exclusiv pe dorința de a crește confidențialitatea și nu era vorba nici pe departe de o îmbunătățire a situației. De aceea nu înțeleg de ce sub Comisia Juncker lucrurile ar sta mai bine acum decât atunci, pentru că oricum nimic nu s-a îmbunătățit până acum, ba din potrivă. Deci, propunerea Comisiei modifică definiția unui document care este deja o definiție foarte bună și destul de largă, pentru că, practic, totul este acoperit în regulamentul 1049. Se acoperă baze de date, documente înscris, toate celelalte tipuri de documente. Deci este o definiție bună pe care o avem. Comisia dorește să uh, restricționeze categoriile de documente la care ar exista acces public, să adauge noi excepții, de exemplu în ceea ce privește procedurile de încălcare a legislației, pentru a se asigura că aceasta este inclusă în legislație. Și, pe de altă parte, dorește să extindă termenele pentru a răspunde la aceste cereri. Practic, întreaga propunere nu dorește decât să sporească confidențialitatea și nu vedem ce i-ar convinge în ziua de astăzi să acționeze altfel. Nu cred că funcționarii de la comisie ar uh, dori, practic, să aibă o altă atitudine. Acum, uh, la Parlamentul European, de ce s-a potignit, practic, întregul proces? Poate că și NGO-urile uh, au avut un rol de jucat și raportorul, domnul Cashman, care a luptat cu adevărat pentru a obține o mai mare transparență uh, și uh, care s-a bătut pentru fiecare cuvânt, lucru care nu s-ar fi întâmplat uh, în ziua de astăzi dacă am fi avut un raportor din partea Parlamentului care să nu fie pentru mai multă transparență, probabil că lucrurile ar fi stat și mai rău. Iar din punctul de vedere al Consiliului, cum s-a spus deja până acum, a încercat să uh, eludeze practic jurisprudența existentă de la Curtea de Justiție, de exemplu cauza Turco, uh, Uh, imposibilitatea accesului la avizele legale din partea Serviciului Juridic al Consiliului. Deci, practic, uh, se dorește să se facă un pas înapoi. Iar în ceea ce privește BEI, definiția uh, sarcinilor administrative, practic există 5-6 lobiști pentru fiecare uh, eurodeputat pentru a include o nouă definiție, astfel încât sarcinile administrative să fie incluse la aceste excepții astfel încât acest regulament 1049 să se aplice și activităților lor. Deci, uh, cred că dacă s-ar dezbate din nou posibilitatea modificării acestui regulament, uh, situația n-ar sta altfel, ci din potrivă ar fi chiar și mai rău. Acum, în ceea ce privește agenda Comisiei Europene, um, dorința de modificare credeți că ne va aduce la o Uniune mai transparentă? Cred că toată lumea este de acord că nu, spre deosebire de ce spune Comisia, dar cu toții cunoaștem foarte bine Comisia și știm că nu se dorește ca Comisia și Uniunea Europeană să fie mai transparente. E vorba mai degrabă de o agendă de dereglementare care include, bineînțeles, și legislația pe mediu și există și problema studiilor de impact, un exercițiu destul de controversat care este făcut de către Comisie pentru a vedea dacă se adoptă sau nu legislația. Avem deja o cauză în instanță pe această temă și uh, se, uh, s-a luat deja o decizie în legătură cu confidențialitatea. Am făcut apel pentru că decizia era negativă pentru noi. Acum uh, întâlnirile de la Parlamentul European, pentru că și la Parlament trebuie să se facă progrese în ceea ce privește creșterea transparenței în procesul de luare a deciziilor, întâlnirea cu raportorii din umbră, atunci când se adoptă uh, amendamente de compromis care vor fi după aceea votate la Parlament. Toate acestea sunt confidențiale. Problema trialogurilor și aici nu este implicat doar Parlamentul pentru a îmbunătăți transparența, ci și de Comisie și de Consiliu, pentru că altfel e adevărat ce s-a spus aici uh, nu are niciun sens. Și de fapt există o rezoluție a Parlamentului European în care se cere ca trialogurile să fie deschise publicului larg. Însă, din păcate, chiar și aici la Parlament Parlament uh, nu se respectă propria rezoluție care a fost uh, adoptată. Pe de altă parte, studiile științifice făcute de industrie și care sunt uh, distribuite către agențiile europene, către EFSA, de exemplu, pentru anumite produse alimentare care trebuie sau nu comercializate, toate aceste studii sunt menținute confidențiale de către EFSA și uh, practicile sunt din ce în ce mai opace, lucru care, bineînțeles, nu respectă nici regulamentul, nici convenția de la Arhus, pentru că este important să existe studii independente, științifice, care să uh, demonstreze ce s-a făcut în legătură cu diverse substanțe, produse și așa mai departe. Uh, Un alt exemplu și un alt motiv pentru care nu ar trebui să promovăm revizuirea regulamentului este că dacă vedem ce s-a făcut la Banca Europeană de Investiții, de exemplu, atunci când se revizuiește politica de transparență, BEI-ul a revizuit această politică anul trecut și avem deja o cauză deschisă în fața mecanismului de plângere al BEI și vom merge mai departe și practic s-a inclus prezumția de confidențialitate în toate politicile lor la nivelul BEI. Deci iată cum se folosește posibilitatea revizuirii unei legislații în ziua de astăzi este doar în sensul creșterii confidențialității și nu al transparenței. Un alt element în uh, contextul de astăzi la Bruxelles foarte recent, cred că în urmă cu aproape două luni, s-a adoptat directiva în ceea ce privește protecția intereselor comerciale, directivă care uh, sporește și mai mult confidențialitatea pentru industrie și încurajează industria să uh, uh, pună deoparte informații de mediu ca fiind informații comerciale care nu sunt accesibile publicului. Și un alt mesaj din nou pentru parlamentari este că trebuie să existe o mai mare sensibilizare în legătură cu Convenția de la Arhus, nu doar în rândul deputaților verzi. Bineînțeles că Comisia nu s-a gândit la această Convenție de la Arhus, dar nici deputații, eurodeputații nu s-au gândit la ea și există o prevedere acolo în care se spune că informația, de la, uh, informația despre mediu nu poate fi folosită ca scuză pentru a proteja interese comerciale. Deci, Bineînțeles, uh, Consiliul s-a s-a opus unei astfel de uh, modificări și acum avem în preambul uh, uh, un considerent care face referință la acest lucru, dar nu este suficient. Directiva oferă un mai bun acces uh, la justiție, practic pentru industrie, pentru a-i da în judecată pe cei care dezvăluie informații, ceea ce nu este o problemă, decât uh, pentru că directiva i-a inclus aici și pe jurnaliști, pe avertizorii de integritate și pe alții care nu fac decât să adauge și mai multă presiune asupra acestor persoane care se gândesc de două ori înainte de a dezvălui informații care au fost calificate drept informații protejate și care ar trebui să fie de domeniu public. Deci, uh, întregul capitol din directivă în ceea ce privește accesul la justiție, practic, permite industriei să dea în judecată persoanele care dezvăluie aceste informații, când uh, funcționarii de la comisie nu au fost de acord să uh, implementeze al treilea pilon al Convenției de la Arhus și nu au oferit decât un ghid de interpretare. Avem nevoie acum de un instrument legal obligatoriu care să se bazeze pe jurisprudența existentă, pentru că uh, nu, se poate, nu se pot baza deciziile lor nici pe uh, practicii de la Comitetul de Supervizare. Deci chiar dacă toți suntem de acord asupra obiectivelor pe care le avem, cred că trebuie să acționăm mai puternic pentru a avea șanse de succes cu adevărat. Încă un cuvânt despre ce ne așteaptă pe viitor. Nu e nevoie deci să revizuim regulamentul 1049, ci e nevoie de o mai bună implementare și de o interpretare mai solidă a regulamentului din punct de vedere legal. Convenția de la Arhus ar putea fi revizuită și asta uh, depinde și de rezultatele la care vor ajunge cei de la Comitetul de Aplicare a Convenției de la Arhus. Așteptăm și noi rezultatele, dar cred că avem uh, temei juridic, cel puțin din punctul de vedere al accesului la documente, pentru a promova o revizuire a acestei convenții, pentru a spori accesul la informații și accesul la justiție, pentru a-l aduce în linie cu ceea ce își dorea inițial această convenție. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Și acum ultimul vorbitor, care reprezintă președinția olandeză a Uniunii, doamna Marieta Sherman, care este uh, consilier juridic la reprezentanța permanență a țărilor de jos și care va prezenta acțiunile și măsurile implementate de președinția olandeză pentru a spori transparența și libertatea de informație. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, domnilor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă spune câteva cuvinte în legătură cu munca președinției olandeze și eforturile făcute pentru a spori transparența în procesul de luare de decizii la nivel european. Este o chestiune esențială pentru noi și, bineînțeles, centrală pentru dezbaterea de astăzi. Atât pentru noi, cât și pentru antevorbitorii mei, um, e nevoie de instituții deschise și de informații accesibile. Transparența și încrederea merg mână în mână și cetățenii trebuie să aibă încredere în UE dacă doresc să o susțină. Și această încredere se obține printr-o mai mare deschidere și transparență. Președinția olandeză și-a dorit și își dorește în continuare, până la sfârșitul mandatului, ca Uniunea să fie mai transparentă pentru a spori încrederea în Uniune și în legitimitatea sa. Avem nevoie de o abordare gradată și de un echilibru între transparență, confidențialitate și eficiență. Noi uh, nu am dorit să facem o revoluție a transparenței. Avem nevoie de măsuri pragmatice, de pași uh, treptați, care să includă cooperarea cu statele membre și cu instituțiile europene. Înainte de a intra însă în detalii în legătură cu abordarea treptată a președinției olandeze, aș vrea să mă opresc un pic asupra conceptelor principale al transparenței. Pentru noi, transparența nu se referă doar la accesul la documente. Transparența se referă și la cât de ușor este să ajungi la informație și cât de ușor este să o înțelegi. Deci transparența se referă și la trasabilitate și la utilizarea unui profil uh, prietenos cu utilizatorul la informații. În internet, în ziua de astăzi, există foarte multe informații, poate chiar prea multe și uh, avem uh, foarte puțin timp la dispoziție pentru a analiza. Deci, cu atât de multă informație în jurul nostru, este esențial să fie organizată și explicată așa cum trebuie. Pentru a avea o mai mare transparență, Europa trebuie să explice și să organizeze informația pentru ca ea să devină digerabilă. Procesul de luare de decizie la nivel european este deja deschis, dar el nu este perceput ca atare și uh, cuvântul cutie neagră este utilizat deseori. Aceasta este o chestiune importantă în legătură cu percepția oamenilor despre UE. Trebuie deci să facem eforturi pentru ca procesul de luare de decizii să devină mai transparent și pentru ca informația să fie cu adevărat accesibilă. Există însă o altă fațetă a transparenței. Trebuie să fim sinceri în legătură cu limitele acestei transparențe, pentru că în orice fel de negociere și la nivelul de luare de decizii în UE e nevoie de un anumit grad de confidențialitate, un spațiu necesar pentru negociere și pentru tatonarea terenului. Dacă îmi permiteți o comparație, nici o echipă națională uh, nu își poate dezvălui strategia sau tactica înainte de un meci important. Deci există o frontieră care trebuie stabilită între transparență, confidențialitate și eficiență. Așa cum spuneam la început, președinția noastră s-a centrat pe pași practici atunci când era posibil în cooperare cu statele membre și alte instituții. Câteodată pași mici, dar totuși pași înainte. Toată lumea este de acord că Uniunea Europeană trebuie să fie transparentă. Toate statele membre susțin această strategie. Un exemplu uh, recent este o încercare de transparență care a fost introdusă în acordul interinstituțional asupra uh, unei mai bune legiferări. Aceasta dovedește că toată lumea este implicată activ. Uh, însă există păreri diferite și îngrijorări între statele membre în ceea ce privește forma acestei transparențe și limitele sale, cât de departe poate merge transparența în Europa. Pentru că e nevoie de o soluție care să țină cont de dinamica actuală a UE. Transparența este o parte a culturii noastre și a felului în care funcționăm poziția progresivă asupra transparenței este percepută ca progresistă și nu suntem singuri, practic. În iunie 2015 am elaborat un document asupra transparenței în procesul de luare de decizii la nivelul UE, alături de Danemarca, Estonia, Finlanda, Slovenia și uh, Slovacia. Și toate acestea uh, sunt la baza eforturilor făcute acum de către președinție. Ce înseamnă însă această abordare treptată, pas cu pas? În primul rând, trebuie să faci ceea ce spui. Când am început președinția, bugetul final al președinției și uh, cheltuielile pe care le-am avut uh, vor fi făcute publice la sfârșitul mandatului nostru. De asemenea, uh, Uh, reprezentanții permanenți și reprezentanții pentru Comitetul Politic și de Securitate, toți aceștia publică uh, informații pe site-ul lor public. Toate acestea oferă un insight mai mult uh, în interesul grupurilor respective. În cadrul președinței noastre s-a organizat și o campanie a transparenței pentru prima oară în Europa. Este, de fapt, o idee americană care uh, presupune uh, o nouă cultură. Noi dorim să se utilizeze datele europene pentru a înțelege mai bine procesul de luare de decizie în Europa. Mai multe ambasade olandeze au organizat astfel de uh, conclus, concursuri în cadrul unor întâlniri cu diplomați în care mai mulți actori se întâlnesc pentru a utiliza aceste baze de date deschise. A existat un astfel de eveniment uh, pe 29 și 30 aprilie și aici la Bruxelles. Dincolo de aceste provocări, uh, s-a organizat uh, și o altă conferință pe 1 iunie. Tema uh, conferinței era clară, aceea a transparenței, însă agenda era lăsată pe seama participanților. A fost un eveniment, eveniment în care au participat mai mulți uh, actori, uh, printre care politicieni, consilieri pe politici, Uh, specialiști IT, toată lumea era practic binevenită pentru a dezbate tema transparenței. Și a fost o ocazie unică pentru a avea un dialog deschis um, pe subiectul transparenței. Am uh, lansat și un site public uh, care a fost adoptat de către Consiliu incluzând aici uh, și um, punctele de pe ordinea de zi, deci nu mai trebuie căutate pe ordinea de zi oficială. Toate acestea sunt elemente esențiale pentru ca informația care există să fie mai ușor de înțeles și mai accesibilă. Și pentru că uh, conferin, ideea unei uh, conferințe uh, precum cea pe care am organizat-o este poate mai greu de înțeles, vă voi prezenta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 to continue after this. Da. Am să continui acum cu abordarea noastră treptată uh, pe partea practică. Noi am uh, introdus uh, elemente de informații și ne-am dat seama că nu putem spune exact când accesul la documentele Consiliului sunt limitate sau când această limită este uh, eliminată. Am avut un schimb de opinii și o dezbatere în legătură cu criteriile de accesibilitate pentru limitarea accesului și pentru cât timp. În cadrul președinției noastre, scopul a fost acela de a elimina acest marker de limitat cât mai repede cu putință după dezbaterea care are loc în Coreper. Pentru facilitarea dezbaterii, Secretariatul Consiliului a făcut public uh, o notă informativă în care se arătau care sunt regulile uh, în vigoare. Și aceasta arăta că două treimi din registrul de documente al Consiliului sunt practic disponibile. Toate documentele care sunt uh, pentru, sunt disponibile pentru uh, pregătirea Consiliului și care sunt utilizate pentru deliberări și influențează procesul de luare a deciziei sau reflectă progresul făcut la o anumită temă, trebuie să fie incluse în campania de documente transparente care să fie incluse în registrul documentelor publice. Deci, deși documentele importante pot fi marcate ca fiind cu acces limitat, uh, Uh, ele sunt înregistrate în registrul Consiliului și, um, prin urmare, intră sub prevederile regulamentului 1049. O cerere de acces la documente limitate este analizată pentru fiecare caz în parte în funcție de uh, dosarul respectiv, gradul de confidențialitate, originea documentului, dacă este a unei părți terțe sau nu și așa mai departe. 88% din aceste documente se referă practic la proceduri legislative în curs din 2015 și uh, 88% din uh, aceste date au fost uh, dezvăluite în urma unor cereri care au venit. De asemenea, la cererea președinției olandeze s-a făcut o evaluare a impactului uh, Uh, sentinței Curții de Justiție în uh, cauza York. Și noi am facilitat dezbaterile uh, cu o rețea publică de informații. În urma acestei sentințe, care se referă la accesul la numele și pozițiile statelor membre, Consiliul a fost de acord să înregistreze în continuare aceste documente referitoare la procedurile legislative în curs atunci când este considerat necesar, chiar dacă nu mai există o obligație legală de înregistrare a documentelor care identifică statele membre și poziția lor. Evaluarea a arătat că acest acord și evaluarea făcută după sentința Curții de Justiție nu a dus la o modificare semnificativă a metodelor de lucru ale Consiliului. Și, deși nu există standarde foarte clare, nu există o indicație că ar uh, scădea numărul de state membre care își înregistrează numele pe poziția lor sau nu. Și aceasta este o veste bună. Bineînțeles, ar trebui să vorbesc aici și de uh, revizuirea regulamentului 1049, pentru că s-a făcut referință de către antevorbitorii mei. Noi am dorit să mergem mai departe la acest uh, dosar, iar divergențele care există între instituții la momentul acesta sunt totuși prea mari. Uh, aceasta înseamnă că regulamentul nu s-a adaptat uh, tratatului de la Lisabona deocamdată. Totuși, principiile din acest regulament ar trebui să se aplice tuturor instituțiilor și agențiilor UE. Aș vrea să menționez aici și propunerile domnului Deselbrum, președintele Eurogrupului, pentru a crește transparența așa cum au fost deja menționate în această dezbatere. În februarie 2016, Eurogrupul își va publica agenda înaintea um, întâlnirii respective și se va prezenta și un rezumat uh, al acestei întâlniri. De aceea vrem să mulțumim președintelui pentru susținerea pe care ne-a oferit-o. Agenda transparenței însă nu este încheiată aici. Transparența și implementarea aspectelor transparenței în acordurile interinstituționale vor fi dezbătute la Consiliul de Afaceri Generale vineri. Președinția olandeză a pregătit o notă publică pentru a avea o bază de date ușor accesibilă pentru documente care sunt disponibile și care să fie utilizată și de către persoane care nu sunt obișnuite cu procedurile europene. Mai multă transparență în trialoguri, de exemplu, avem o comunicare mai bună în legătură cu rezultatele trialogurile și, de asemenea, am făcut eforturi pentru a îmbunătăți problema actelor delegate. Bineînțeles, este important ca Consiliul să lucreze și cu celelalte instituții, cu Comisia și cu Parlamentul în ceea ce privește transparența pentru acordurile interinstituționale. Cred că aproape mi-am depășit timpul pe care le aveam, cele 10 minute la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să analizați abordarea pe care a avut-o președinția noastră în ultimele șase luni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Sherman. Acum aș vrea să utilizez uh, poloneza, pentru că am nevoie de ceva ajutor. W tej chwili przyszedł czas na pytania i odpowiedzi. Chciałam spytać. Mulțumesc. A venit uh, momentul să deschidem dezbaterea. Cine dorește să pună întrebări? Vă rog frumos. Ms. Cabeza. Excuse me? Bardzo proszę. Ok. Um, no, no. Gracias, sí, había pedido. Doamna Cabezon, mulțumesc. Cerusem deja să iau cuvântul uh, în timpul intervenției anterioare. Aș vrea în primul rând să mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi. Este o temă foarte importantă și aceasta va duce la o mai mare democrație. De aceea este atât de important să sporim transparența, un lucru pe care ne-l cer cetățenii pe bună dreptate. Aș vrea să mă centrez acum pe o temă foarte concretă Este vorba de un comentariu făcut uh, de către reprezentantul Ombudsmanului European referitor la medicamente. E adevărat că rolul cetățenilor europeni a fost foarte mare în ceea ce privește transparența studiilor clinice. Și eu consider că acest punct a fost esențial și că trebuie să facem eforturi în continuare pe această temă. De altfel, am discutat uh, această chestiune cu Ombudsmanul European de mai multe ori. În chestiunea medicamentelor există un conflict de interese uh, cu dreptul public uh, și dreptul la sănătate publică. Noi în Europa trebuie să garantăm aceste drepturi și cred că piața uh, medicamentelor nu poate fi considerată ca o piață obișnuită ca pentru celelalte bunuri de consum, ci cred din potriva că piața ar trebui să fie supusă unei reglementări uh, care să asigure un echilibru între interesele publice și cele private. Cred că și în cazul studiilor clinice, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă cu știința deschisă. Avem o astfel de dezbatere la nivelul UE și cred că ar trebui să includem aici problema medicinei și a medicamentelor și cred că medic medicina ar trebui să fie considerată o știință deschisă. Practic, asta înseamnă că atunci când un uh, produs uh, este brevetat, de exemplu, deci nu se pot face copii, nu poate fi copiat pe piață, asta nu înseamnă că datele clinice nu pot fi uh, cunoscute publicului. Cred că aceasta ar îmbunătăți și calitatea evaluării medicamentelor și aceasta ar avea consecințe directe asupra prețurilor de pe piață. După cum știm, în ultimii ani, criza economică ne-a afectat foarte mult și chiar și în țările dezvoltate situația este foarte gravă. În țările în curs de dezvoltare, OMS-ul a tras un semnal de alarmă deja de mult timp asupra acestei probleme, dar e clar că și în țările dezvoltate am avut probleme cu medicamente scumpe, precum cele pentru hepatita C, cancerigene și așa mai departe. Deci cred că e nevoie de progrese în acest domeniu. Trebuie să fim ajutați, uh, în special în teme referitoare la Agenția Europeană pentru Medicamente, pentru că ea se ocupă de autorizarea pe piață a acestor medicamente. Trebuie să vedem ce conflicte de interese ar putea apărea, pentru că există astfel de conflicte de interese. Și cred că Uh, trebuie să nu existe îndoieli în legătură cu aceste autorizații și cred că ar trebui să anchetăm și asupra finanțării existente, dacă e posibil să ajungem în, la un echilibru și dacă este posibil să existe un eventual conflict uh, cu finanțarea privată sau publică, pentru că în uh, cadrul agenției industria farmaceutică trebuie să plătească o taxă atunci când li se autorizează un medicament. Deci există și un interes privat la mijloc. Sunt teme care trebuie abordate și cred că este important ca interesul public să fie primordial. Este o temă interesantă și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a găsi un echilibru între interesele publice și private. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Auken. Thank you very much. Thank you for your Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Uneori e trist când vezi că avem, de fapt, același punct de vedere, pentru că, într-adevăr, e un fapt că trebuie să protejăm regulamentul 1049 în loc să-l actualizăm. Și Cred că ce cel mai important este că reușim să găsim căi și, de fapt, este și întrebarea pe care vreau să o pun reprezentantului ombudsmanului. Ce instrumente avem la dispoziție? Eu, după cum spuneam, am fost raportor din umbră la implementarea Convenției de la Aarhus în 2006 și uh, tot eu am fost raportor uh, din umbră atunci când am avut uh, regulamentul privind trialurile clinice și transparența și e dramatic să vedem cum se uh, îngustează tot mai mult uh, sfera de aplicare, cum merge înapoi în loc să meargă înainte. Din păcate, um, convenția nu e suficient de puternică ca să ne ajute aici și uh, vreau să vă rog să mă ajutați să-mi spuneți ce anume există în cartă sau în tratatul de la Lisabona, uh, pentru că sunt prevederi care spun că interesul public este mai presus de interesul comercial și ombudsmanul a folosit aceste argumente și înainte de regulamentul uh, privind trialurile clinice în uh, diferite cauze în care era implicată EMEA și așa mai departe și au folosit aceste referiri uh, tocmai pentru a stabili care este interesul primordial. Și sunt și două cauze la curte uh, în care s-a invocat același principiu, nu mi-amintesc acum uh, exact numele, pentru că EMEA acum iarăși se pare că dă înapoi, deși la vremea respectivă făcuse progrese. Noi la Parlament avem nevoie de sfaturile dumneavoastră, să ne spuneți ce instrumente avem la dispoziție ca să cerem Comisiei să vină cu o legislație adecvată, în conformitate cu legislația de bază, cu tratatul. Pentru că așa ar trebui să abordăm aici lucrurile și nu tot timpul să dăm înapoi în ceea ce privește transparența, în ceea ce privește chestiunile tehnice. Și la Convenția de la Arhus, la fel, uh, nu a fost ușor la vremea respectivă. Însă 1049 limitează accesul la informație prevăzut de Convenția de la Arhus și mi-amintesc bine partea legată de accesul la justiție dar uitasem că există această încercare de a se limita cât de mult putem face în cadrul Convenției de la Aarhus. Și aici trebuie să profităm și de tratat și de cartă. Pentru că ține de competența noastră de legislație europeană. Acum nu putem spune că carta nu se aplică. Dar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră ca să vedem ce putem face, pentru că ne luptăm uh, cu uh, forțe foarte puternice. Și pot să vă spun că mi-amintesc că era cineva la comisie care cunoștea foarte bine convenția și apoi Catherine Day, l-a scos de acolo, pur și simplu l-a scos de la DG Environment, ca să nu mai putem urmări ce se întâmplă. Deci ne luptăm cu niște forțe foarte puternice și uh, interesele uh, comerciale conduc de multe ori din umbră foarte uh, mult ce se întâmplă la comisie. Deci uh, E important să știm ce instrumente avem la dispoziție. Avem nevoie de instrumente puternice, avem uh, oameni competenți în uh, secretariatul nostru, dar avem nevoie de instrumente juridice, vă rog să ne spune. Mulțumesc. Doamna Hautala are cuvântul. Mă scuzați că nu am înțeles bine când era rândul meu. Mulțumesc foarte mult pentru că ne inspirați în procesul nostru de reflexie și cred că ne aflăm într-o situație paradoxală. Avem uh, niște inamici ai transparenței foarte puternici și uh, văd că în același timp, în mod paradoxal, transparența a câștigat în importanță de-a lungul anilor la Parlament. Uh, Uh, și văd că se organizează evenimente pe aceste trei teme, transparență, integritate și responsabilitate. Și cred că există o legătură foarte strânsă între toate acestea. Și mi se pare că a venit acum momentul să devenim mai ofensivi noi ca Parlament. Am înțeles um, din propunerile făcute aici că, de fapt, Parlamentul ar putea să uh, inițieze o revizuire reală a regulamentului 1049 în lumina experienței noastre de 15 ani. De fapt, e chiar exact aproape 15 ani astăzi, nu? Vă amintiți președinția suedeză, cred? La Comisia Jurii eu sunt uh, responsabilă uh, de promovare a acestei propuneri de a avea o administrație UE deschisă, eficientă și independentă, propunere care are o legătură directă cu articolul 298 din Tratatul de la Lisabona, ultimul temei juridic care nu a fost urmat de legislație secundară. Însă nu mi se pare că Comisia se bucură de ajutorul Parlamentului. Am uh, făcut un proiect de regulament împreună cu experți academici, a fost implicată și doamna profesor Gerting. Deci, cred că e momentul să devenim mai, să devenim mai ofensivi pe mai multe fronturi, după părerea mea. Și mă bucur foarte mult că președinția olandeză ne susține și uh, a făcut acest non-document, dar sper că este de fapt un <laughs> document oficial și sper că a f- și transparent și sper că a fost adaptat de, șase, de cele șase state pe care le-ați menționat și sper că acestea să colaboreze cu Parlamentul European tocmai pentru a promova o revizuire adecvată a regulamentului 1049 și în același timp pentru a promova uh, legea uh, aceasta a unei administrații deschise și eficiente și independente la nivel european. Se menționează de altfel în documentul dumneavoastră, deci e momentul să acționăm. Ce lipsuri constat eu deocamdată? În primul rând, aceste documente legislative sunt uh, o piatră de încercare și în Parlament, pentru că cred că draga mea colegă, doamna Ocan, pe care o respect foarte mult, crede că Parlamentul are de câștigat de, puț- pe urma uh, secretelor la trilog. Nu, știu că sunt uh, mulți deputați care consideră că este benefic pentru Parlament să nu fie prea deschis la triloguri. Dar uh, nu cred că putem face diferența până la urmă între documentele legislative legate de triloguri și altele. Deci cred că este foarte importantă eficiența puneri în aplicare și vă rog să vă uitați și la raportul Ferrara care a fost recent adoptat de Parlament, pentru că acesta cel puțin oferă um, o imagine de bază a situației documentelor de la trialog și cât așteptăm rezultatul acțiunii ombudsmanului, cred că trebuie să facem totuși ceva. Și se subliniază aici că documentele um, de la trilogul nu pot fi tratate altfel decât de documente legislative. Și în cele din urmă aș dori să vă vorbesc și despre experiența mea personală, acum că patru deputați, printre care și eu, am depus o cerere uh, de documente de pe site-ul Ask.eu, care mi se pare foarte bun, cu privire la accesul la cercetarea științifică pe care Comisia și uh, Agenția Europeană a Siguranței Alimentare și-au bazat evaluarea în legătură cu pesticidul glifosat, care se bucură de mare atenție publică. Decizia finală va fi luată săptămâna aceasta de, un, uh, de o comisie de apel, pentru că statele membre nu au fost de acord cu Comisia Tehnică. Și ce văd eu este exact ce a spus și doamna președinte Wikström, un lucru la care s-au referit mulți dintre dumneavoastră. E vorba de, încrederea, de încredere. Până și comisarul recunoaște că nu există încredere între uh, societate și autoritățile care permit punerea pe a unor uh, substanțe de genul acesta. Și comisarul este de acord că e nevoie de mai multă transparență și un acces sporit la documente. Și poate că experiența EMEA ar putea fi utilă aici. Și în ultimul rând, am ajuns, să zicem, să tratăm cererile cetățenilor și cel puțin în acest exemplu am văzut trei deficiențe. În primul rând, după cum a spus doamna Darbyshire, comisia uh, corespondează cu autorul cererii. Și poate că astfel încearcă să tragă de timp. Dar cred că Comisia și EFSA nu înțeleg bine acest principiu și anume dreptul autorului de a oferi acces la un document sau nu. EFSA ne-a explicat că poartă o corespondență, că discută cu autorii cercetării, dar noi vrem să subliniem că nu autorii trebuie să decidă, ci organismele, autoritățile trebuie să decidă. Și un alt lucru pe care l-am aflat din această corespondență, așteptând de fapt răspunsul, ar fi să ne, ni se ofere metoda camerei de lectură. Și aceasta a devenit până la urmă o șmecherie. Uh, inițial, în 1049, la articolul 9, se menționa această cameră de lectură, care nouă nu ne-a plăcut nici atunci, pentru, se menționa pentru documente sensibile. Nu, nu ne-a convenit, dar a fost uh, cumva introdusă cu forța în regulament. Uh, la vremea respectivă. Și acum vedem că și uh, TTIP-ul, documentele legate de TTIP sunt disponibile pentru parlamentar pentru cei din administrațiile naționale în camera de lectură. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu acest lucru. Eu cred că trebuie să mm, solicităm un acces public real la multe dintre uh, aceste documente care se află în vizor astăzi. Cel puțin la negocierile TTIP mm, vedem acum că se face ceea ce dictează SUA. Poate că doamna comisar Malmström a mers cât de departe a putut, dar um, într-un fel a negat importanța regulamentului 1049, pentru că până la urmă a fost de acord cu SUA că există o limită pe care cetățenii UE nu o pot depăși. Așadar, tratarea um, solicitărilor nu se face într-un mod foarte elegant, adesea de către autorități. Eu vreau să promovez ideea că toată lumea trebuie să știe că le legislația privind o administrație UE deschisă, eficientă și independentă ar putea să fie utilă. Ar putea să creeze presiune asupra datoriei de a păstra uh, înregistrări, de a le face publice și ar fi mai ușor poate și pentru unele state membre să înțeleagă cum uh, funcționează cererile de a primi documente de la instituții și agenții. Iar. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, aș dori uh, să-mi cer scuze. În primul rând aveam uh, o altă audiere în același timp și îmi pare rău că am ratat ce s-a discutat <laughs> aici, pentru că e un subiect foarte interesant. Um, de departe, se pare că suntem cu toții de acord, suntem cu toții pentru transparență și însă s-ar putea să vi se pare interesant că noi uneori suntem invidioși pe uh, deputații din parlamentele naționale, care de multe ori se bucură de mai multă transparență uh, decât noi în ceea ce privește accesul la documentele Uniunii Europene, cel puțin din perspectivă germană pot să vă spun asta. Și aș vrea să pun și eu uh, niște întrebări. Poate că dacă sunt clarificate o să fim mai mult de acord și mai repede. Ce vreau să vă întreb în primul rând, dacă există o limită pentru transparență, poate că dacă definim această limită, va merge mai repede uh, dezvoltarea încrederii între noi putem uh, considera că documentele, uh, discuțiile importante ar putea să se întâmple în afara instituției. Nu știu, de exemplu, în legătură cu un trilog, poate că discutăm uh, undeva unde nu se transmite totul live pe internet. Și poate că există niște unități de măsură, niște limite, pentru că eu sunt pentru transparență. Dar cred că limitele trebuie definite mai clar și uh, a spus-o și o antevorbitoare, transparența trebuie să fie și înțeleasă, dar trebuie să fie și înscris explicată, sunt de acord. Uh, pentru că uneori, dacă toate informațiile sunt publice, pentru mine ca utilizator, uh, pur și simplu sunt sufocat de aceste informații. Nu? Uneori pun o întrebare și primesc drept răspuns două tone de maculatură. Uh, asta nu e transparență până la urmă. Deci, um, birocrația trebuie și ea redusă și toți pașii transparenței trebuie respectați în așa fel încât să nu fim până la urmă împiedicați în munca noastră din cauza că trebuie să respectăm obligațiile de transparență. Ați vorbit despre lobby. Într-adevăr, uh, așa e, discutăm cu lobby și m-am bucurat să aud că ați spus și că nimeni nu e independent. Eu n-am nimic împotrivă să se noteze cu cine am vorbit. Eu uh, aș zice, deci, că e important să fie mai funcțional sistemul, uh, mai simplu, uh, mai ușor de controlat și cred că instituțiile trebuie să aibă și o poziție unitară ca să nu creăm impresia că inventăm noi instrumente în permanență. Mi se pare, deci, important schimbul de informații, dar trebuie să fie făcut în mod simplu, pentru că altfel nu v-ați folosi la nimic. Și aș vrea să mai spun că multe state membre nu se, nu se implică deloc în acest proces și ar fi poate mai valoroasă discuția noastră cu mai mulți uh, participanți. Mulțumesc, spune președinta, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, așadar aș dori acum să-i rog pe invitații să reacționeze foarte rapid, un minut, două minute, nu mai mult. Uh, da, vă rog. Când eu uh, aș dori să mai adaug ceva la cele spuse de colegul Iar. Am citit numai în diagonală până acum studiul, dar mi se pare că lipsește un mic lucru de acolo și anume uh, și de partea științifică să autorii ar trebui să se pună și uh, de partea cealaltă, să se plaseze în celălalt rol și anume de ce trebuie anumite lucruri să fie confidențiale. Doamna Aucan, v-am ascultat, v-am ascultat cu mare atenție, dar ce vreau eu să spun este că uh, există două motive pentru care arhivele pe ultimii 30 de ani nu sunt atât de pline cum erau înainte și am discutat cu istorici care mi-au explicat că unul din motive este că foarte multe lucruri se trimit uh, pe mail și se șterg până la urmă și pe de altă parte sunt multe lucruri care nu se scriu, ci doar se arată. Și de fapt asta a și făcut forța continentului nostru, pentru că, uite, în ultimii 30-40 de ani se poate vedea uh, de ce am lucrat așa, pentru că, uite, poate că asta și dă uh, Uh, forța continentului nostru și acum uh, poate parcă avem o, uh, un soi de demență colectivă, obsesia, cu acea, obsesia aceasta pentru transparență. Eu nu cred că este nevoie de mai multă transparență în toate colțurile și nu cred că asta înseamnă neapărat cea mai bună guvernanță. Și cred că ar fi important să avem și perspectiva istorică. Panourigan. Uh, mulțumesc, domnul Reagan. Mulțumesc. Da, mulțumesc mult pentru sprijinul pe care l-am primit noi, biroul ombudsmanului din partea parlamentarului. Asta ne ajută mult în eficientizarea muncii noastre în ce privește tot ce ține de EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente. Trebuie să nu uităm ca această chestiune a accesului la informații privind documentele, la, privind medicamentele, va deveni o chestiune atât de importantă, mult mai importantă decât în trecut, în contextul în care va intra în vigoare directiva referitoare la trialurile uh, clinice, pentru că toată documentația din aceste trialuri va trebui să fie supusă din start EMA. Și atunci, într-adevăr, și Parlamentul European se poate implica așa cum a și făcut-o, pentru a introduce în directiva respectivă reguli precise de acces la documente, astfel acest act legislativ devine mult mai progresist decât regulamentul 1049. Încă o dată, asta confirmă interesul cetățenilor, așa cum a confirmat și Curtea într-o într, decizie, într hotărâre recentă și, într-adevăr, Agenția pentru Medicamente are un rol sporit în acest sens. Nu vorbim numai despre accesul la documente aici. Mai este problema legată de acces și transparență la grupurile de experți sau transparența grupurilor de experți, componența acestora. Toate acestea se leagă, bineînțeles, de tema mai amplă a transparenței și accesului la documente și trebuie lucrat în acest sens pentru a asigura că se consolidează încrederea în funcționarii publici. Aș mai vorbi ceva despre transparența care este înglobată din start în uh, orice act legislativ. Transparency by design. Este foarte clar că multe prevederi se referă la transparență, dar ele nu sunt ușor de înțeles și de folosit de public. Și atunci, și aici mă refer la bună administrare, această transparență trebuie să stea la baza conceperii proceselor, conceperii bazelor de date, conceperii multor activități care să permită cu ușurință accesul la documente, care să permită cu aceeași ușurință să se răspundă la întrebările adresate în multul timp de către publicul nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Derbyshire are un minut. Mulțumesc foarte mult, avem o dezbatere deosebit de interesantă. Aș răspunde la întrebarea doamnei Aucăn. Ce poate să facă Parlamentul? Trei aspecte, pe scurt. În primul rând, să continue această cooperare, așa cum o vedem și astăzi ilustrată, cu reprezentanții societății civile, cu cei din mediul universitar, cu experții pentru promovarea exper- uh, transparenței. Pentru noi asta mi se pare foarte important Uh, m-aș referi la acele adrese poștale și uh, politica respectivă a fost chiar uh, menționată într-o întrebare orală din partea Parlamentului și cât privește refugiații, încă o dată, acel poster cu refugiații ne-a ajutat să ajungem la alte informații și Parlamentul ne-a ajutat în acest demers. Apoi, trebuie să avem un model bun pentru transparență. Sunt multe domenii unde nu așa stau lucruri, lucrurile. Am vorbit despre cheltuielile de la Comisie, de asemenea o hotărâre recentă a vizat cheltuielile membrilor Parlamentului și aici trebuie să umblăm. Și, în sfârșit, o o recomandare pe care aș face-o. Parlamentul ar putea să se intereseze de transparență, cum este ea prezentă sau nu în statele membre. Pentru că Finlanda și Suedia sărbătoresc 150 de ani în materie, pe când uh, în sudul Europei, în Spania, în Grecia, în Cipru, legislația este uh, Uh, foarte proastă sau inexistentă în acest domeniu. Și atunci trebuie să vedem cum se poate coopera cu parlamentele naționale, deci cu statele membre, pentru că sunt convinsă că se poate um, consolida transparența UE numai dacă ea este urmată sau însoțită, mai bine zis, de o creștere a transparenței peste tot, pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Și asta face parte din marea provocare. Mulțumesc. Urmează doamna Bertie. Mulțumesc foarte mult. Ca să dau răspuns la întrebarea dumneavoastră, ce instrumente juridice pot fi folosite? Din păcate, astăzi hotărârile din ce în ce mai puțin se bazează pe lege, pe litera legii, ci pe politică, pe intenții politice și asta este marea problemă. Însă, este important, inclusiv pentru parlamentari. Am avut cazul cunoscut cu doamna Sophie Inveld. Chiar dacă e greu, chiar dacă legislația e greu de implementat, tot trebuie să o avem. Aceste reguli trebuie să existe, trebuie să fie puse în aplicare. Și poate că tocmai parlamentarii ar trebui să aducă mai multe plângeri uh, în fața ombudsmanului, în fața altor instanțe, să acționeze, să n-aibă numai o logică politică, de dezbatere politică care este de bună seamă necesară, ci și să folosească alte pârghii pe care le au la dispoziție pentru a atrage atenția și a acționa. O altă soluție ar fi aceea de a acoperi acea distanță care separă cetățenii de instituțiile UE, pentru că avem această problemă în plus, pe teren, uh, în uh, țările noastre, nu există niciun fel de conștientizare a ce face Uniunea Europeană, a ce face Curtea de Justiție. Nu cred că mulți cetățeni europeni știu că niciun cetățean sau nici o, un uh, ONG n-a putut vreodată să împiedice o hotărâre la Curtea de Justiție care, uh, care um, dă dreptate unei instituții europene. Deci n-a câștigat niciodată un particular, o persoană privată la Curtea de Justiție în fața unei instituții europene. Asta este realitatea, asta e adevărul. Instituțiile europene de aici, de la Bruxelles și Curtea de la Luxemburg nu prea uh, știu ce înseamnă să se exercite presiunea asupra lor. Le place să stea uh, în acest turn de fildeș. Și mai e o problemă. Se poate discuta cu lobiștii fără să fie nimeni tras la uh, răspundere. Uh, sunt, sunt uh, uimită, șocată, consternată când aud despre astfel de povești. Da, lobbyingul continuă și există, dar orice s-ar discuta, inclusiv uh, în discuția între parlamentari și lobiști, trebuie să se poată da uh, socoteală în fața cetățeanului și știm că există, bineînțeles, acel dublu limbaj, una se spune la Bruxelles, alta se spune în capitală și acest balet se perpetuează de fiecare dată când se adoptă vreo directivă sau vreun regulament. Deci și aici trebuie să îmbunătățim situația. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Sherman, vă rog frumos să respectați timpul, pentru că chiar suntem la limita timpului acordat. Mulțumesc foarte mult și mă bucur ca și reprezentanta președinției olandeze să vă spun că suntem foarte interesați de această transparență. Într-adevăr, cât privește redeschiderea negocierilor pe uh, regulamentul 1049, aici nu am avut foarte puțină sau nicio marjă de manevră și chiar în contextul acesta al lisabonizării tot n-a reușit să facem nimic în timpul președinției noastre. Cât privește dreptul administrativ european, într-adevăr, Consiliul depinde de comisie în care ea trebuie să vină cu o propunere și să înceapă discuțiile cu noi, cu Consiliul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturora, mulțumesc din inimă tuturor celor care au participat la această audiere și foarte pe scurt aș dori să fac un rezumat. Nu avem foarte mult timp, dar bineînțeles vreau să mulțumesc tuturor celor care au reamintit ce face ombudsmanul care contribuie la clădirea acestui sistem de informare a publicului. Este într-adevăr o, o valoare inestimabilă acest birou al ombudsmanului și apoi problema conștientizării. Cetățenii nu au suficiente uh, informații, nu știu care le sunt drepturile, inclusiv în materie de drept la informare. Ei nu știu ce pot să facă. Și, bineînțeles, ni s-a mai atras atenție și nouă parlamentarilor uh, asupra rolului care ne revine în clădirea uh, acestei atât de necesare încredere în instituțiile europene. Ultima temă s-a referit la accesul la informațiile publice, la limitele acestui acces care trebuie să fie bine delimitate, bine precizate și apoi să vorbim și despre interesul public, bineînțeles, sunt atâtea tematici pe care, bineînțeles, nu le-am epuizat nici pe departe. Ne vom mai întâlni și pe viitor ca să le discutăm și, bineînțeles că e vorba de tematici care pot să se preteze la discuții controversate, cu atât mai bine. În orice caz, mulțumesc tuturor pentru participare și am terminat această prima parte a zilei <clears throat> și vă urez o după